Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratung. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Haideți să începem cu votul, așa cum e prevăzut, e ora 9 fix. Vom începe cu votul pentru a vedea cum se folosește bugetul european raportor la acest punct, la evaluarea modului în care este folosit bugetul UE pentru reformarea sectorului public uh, și deci raportor este domnul Hayes. Haideți să începem să votăm. O să votăm în engleză pentru că așa poate merge puțin mai repede. Vreau să știu dacă știe toată lumea despre ce votăm. Raportul Hayes e vorba de aviz. De fapt, e un raport din proprie inițiativă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 e caduc. 4 în două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, Putem să verificăm, vă rog, partea a doua de la 4. Avem unsprezece carduri de vot. Se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se poate verifica 7, vă rog? Doisprezece sunt acum. S-a terminat verificarea și se adoptă. A, nu, se respinge. Îmi cer scuze, am văzut greșit. Amendamentul 6. Pentru. Nu. 8, spune președinta, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem verifica, vă rog? Verificăm amendamentul 8. S-a încheiat verificarea și se respinge. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Putem să verificăm, vă rog? Avem ținte mobile acum, văd, membrii care se plimbă prin sală și se încheie verificarea, s-a adoptat. 15 și 16 care sunt identice, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, compromisul 2, verificăm compromisul 2. și se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să-l verificăm, vă rog? A, nu, de fapt e clar, se respinge. Dar putem să-l verificăm totuși. Yes, it is rejected, yeah. Se respinge, da, mulțumesc. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 24 dacă doriți. Se verifică 24 și se adoptă. 25 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru. 25 a fost respins. Haideți să-l verificăm pe 25 atunci. Let's check 25. Check is over and it was adopted. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 29. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 30. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 1. Nu se votează. Regii 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3. Er, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 4. Pentru,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 Felicitări raportorului și acum trecem la următorul raport pe care trebuie să-l votăm, instituirea ca parte a Fondului de Gestiune Integrată a Frontierelor, raportor domnul Ali. E vorba de un aviz pentru IMCO, raportorul nu dorește să ia cuvântul și așa că putem începe direct cu votul. Punctul 11. Așadar, instituire ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor a Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Echipamente de Control VAMAL. Acesta trebuie votat întâi. Domnule Ali, e vorba de punctul 11. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Vreți să-l verificăm? Se verifică. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament oral 1, fără obiecții. cine e pentru? Dumneavoastră sunteți? Împotrivă? Nu, nu sunteți împotrivă. Fără microfon comentariul inițial, fără amenda deci fără obiecții pentru împotriva abțineri s-a adoptat. Și amendamentul 6 e caduc. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru,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 Nu s-a numărat votul dumneavoastră, aveți grijă. Deci este 10, de fapt, la 9 și se adoptă. S-a adoptat, e 10 la 9. 17 pentru, împotriva, abțineri, se verifică și 17, vă rog. Check is over and it is, yeah, I'm sorry, I didn't see it, I'm <laughs> sorry. 18 in favor. 18 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotrivă se, ad- se respinge. 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru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 17 la 1. Domnul Taran, mai adăugăm încă un vot pentru. Așadar, mulțumim și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 12. Proiectul de aviz uh, pentru INCO, instituirea unui programului VAMO pentru cooperare în domeniul VAMAL, raportor domnul Clinț, dorește domnul raportor să intervină. Domnule Clinț, doriți să luați cuvântul, atunci trecem la vot. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, verificăm.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 Verificăm. 28. Încă mai lipsește un vot și s-a închis votul. 9 la 9, domnule Taran, dacă sunteți pentru, atunci se adoptă. se întâmplă ocazional. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se verificăm 30. S-a închis votul, domnule Tarant, împotrivă. Prin urmare se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Dumneavoastră? Pentru. Atunci se adoptă. Verificăm. Verificăm 31. S-a închis votul și este evident adoptat. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm și 32. Da, este evident că se respinge și vot pe întregul text, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Felicitări raportorului, raportul se adoptă. Ultimul vot de pe ordinea de zi este proiectul de aviz către ACVI. Uh, Agri, uh, domnul Jedovski nu dorește să ia cuvântul. Amendamentul 6, așadar, pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 Două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, 4. și se adoptă 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Întregul aviz, prin uh, apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 1. Felicitări raportorului. Am terminat uh, votarea. Vă rog să părăsiți sala cât de uh, în mare liniște, dacă nu doriți să-l ascultați pe domnul uh, comisar Mădas, care merită să fie ascultat și căruia îi urăm bun venit. Ja, wir machen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Welcome to Commissioner Möders. Continuăm cu ordinea noastră de zi și urăm bun venit comisarului Moedas. Suntem la punctul 14 de pe ordinea de zi și anume descărcarea de gestiune 2017 și domnul Brenningmeier va propune uh, prezinte acest capitol cu privire la cercetare, dar dacă v-ați potoli cu această rumoare în sală, ne-ar bucura foarte mult. Vă mulțumim, domnule Brenningmeier, că ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamna Gresle, domnule președinte acestei comisii. Numele meu este uh, Alex Brenningmeier, sunt membru al Curții de Conturi și vă voi prezenta uh, rezultatele um, auditării capitolului 5, competitivitate pentru creștere și locuri de muncă, anul 2017. Am uh, pregătit câteva slide-uri pentru a vă arăta foarte rapid care sunt bazele constatărilor noastre. În primul rând, cheltuielile totale pentru acest capitol sunt 21,4 miliarde euro împărțite în cercetare 53% și alte aspecte cum ar fi transport, educație, spațiu și alte acțiuni într-o proporție mai redusă. Ce putem observa din acest audit este că uh, fondurile pentru cercetare sunt 53 însă am luat uh, o, un eșantion de 130 de tranzacții, unde 91% au fost uh, pentru cercetare și 39% pentru alte programe. În acest uh, domeniu de politici există mai mulți beneficiari de la universități, organizații de cercetare, institute publice, companii din sectorul privat și IMM-uri precum și un alt element important, actori europeni și non-europeni. Am avut 18 uh, audituri în state membre și 5 în țări care nu sunt state membre. Dacă analizăm evaluare, uh, evoluția ratei de erori, eroare pentru capitolul 5, observăm o tendință în scădere. Și, de asemenea, uh, observăm că în 2017 rata de eroare a fost 4,2%. Diferențele dintre ultimii ani nu sunt relevante statistic vorbind. Numărul de eșantioane pe care le-am luat anul acesta a fost, după cum spuneam, de 130. În contextul acestui audit și al rezultatului său, este relevant să privim imaginea mai amplă a constatărilor curții de conturi și aici aveți o imagine um, din raportul nostru de audit unde vedeți că schemele de rambursare, cum sunt cele pentru cercetare, sunt mai predispuse la erori uh, decât uh, alte pachete, ceea ce a fost uh, a reprezentat o diferență relevantă pentru Curtea de Conturi. Se observă de asemenea efectul um, gradual destul de lent în cadrul FP7 s-au uh, testat mai multe tranzacții pentru Orizont 2020, deși numărul uh, legat de aceste tranzacții este rămâne redus, 38 uh, față de 53 în cadrul FP7. Sper însă că anul viitor, când colegul meu Michael Koslov va îndeplini acest rol, cifrele să se schimbe considerabil în direcția Orizont 2020, astfel încât uh, rezultatul simplificării uh, uh, programului Orizont 2020 să fie mai clar. Este important să analizăm cauzele ratei de eroare destul de mare, care este destul de uh, frustrantă, pentru că se speră mereu ca această rată să scadă semnificativ. Se poate observa că există 8 uh, erori majore care reprezintă 2,5% din rata de eroare. Toate sunt asociate cu cercetarea. 5 din FP7 și 3 din Orizont 2020. 6 presupun calculul incorrect al costurilor de personal. Asta este ceea ce am constatat în ultimii ani, că uh, modul în care se calculează costurile de personal este complex și, prin urmare, predispus la erori. Un alt lucru important este că am avut cinci beneficiari din sectorul public din acest grup de, um, erori, de risc ridicat de erori și trei din sectorul privat. Dintre aceștia trei au fost uh, două IMM-uri și o organizație non-profit. De asemenea, este important să remarcăm că a existat o proporție considerabilă de beneficiari uh, din afara Uniunii Europene în uh, cadrul categoriei cu risc ridicat, uh, Elveția, Norvegia, Tanzania și Statele, de, Statele Unite. Două erori au oferit motive pentru redirecționarea cazului către OLAF. Sperăm așadar ca OLAF să continue cercetările. Um, în concluzie, este important să notăm că aceste costuri uh, de personal reprezintă motivul principal uh, de eroare și cred că îmbunătățirea acestui program trebuie să meargă exact în această direcție. Astfel, ajung pe scurt la recomandări. Prima se referă la clarificarea uh, normelor privind costurile de personal și completarea listei cu uh, aspecte în anumite țări. Adică, privind în urmă, se pot identifica problemele și țările și uh, se pot găsi soluții. Recomandarea 2. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare în rândul beneficiarilor cu privire la normele de eligibilitate, în special prin um, uh, distingerea clară a contractelor de implementare și a subcontractelor. Și recomandarea a treia, implementarea recomandărilor uh, IAS este mai degrabă o recomandare de uh, natură tehnică. După cum vedeți, efortul reducerii ratei de eroare în acest domeniu uh, de politici este um, destul de uh, complex. S-au făcut uh, două încercări de a oferi informații relevante pentru Parlamentul European, pentru Comisie și pentru Consiliu, recomandări privind simplificarea, iar uh, în uh, legislație. Am intervenit printr-un document de raportare privind simplificarea, asta în 26 uh, martie anul curând și de curând. De asemenea, am publicat un raport special de audit privind măsurile de simplificare. Aceste rapoarte au fost uh, elaborate în strânsă cooperare cu Comisia pentru a oferi toate informațiile relevante uh, necesare pentru simplificare. Sperăm ca acest efort, să facă astfel încât uh, în viitor rata de eroare să scadă semnificativ. O să vă prezint uh, anexele, nu în detaliu, pentru că uh, am uh, făcut un uh, rezumat, însă este, sunt interesante aceste exemple. Când le veți citi, uh, o să vă dați seama despre natura exactă a problemelor. Uh, doamnă președintă, mi-a făcut plăcere să vă prezint aceste rezultate și vă răspund cu plăcere și la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru introducere și pentru claritatea prezentării și acum mă bucur foarte mult să îl salut pe comisarul Moedas și vreau să-l salut și pe domnul director general Patie. Domnule director general, bun venit și mă bucur să vă ascultăm. Thank you very much, uh, Dr. Gressler, um, uh, Mrs. Ayala Sender. Um... Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să vă salut, doamnă președinte, vreau să salut și pe doamna Ayala Sender, pe deputații, membrii comisiei și pe domnul Browning Mayer. Cred că este ultima dată când domnul Browning Mayer este responsabil de un raport privind uh, dezvoltarea și inovarea și de aceea vreau să-i mulțumesc pentru uh, munca depusă în ultimii câțiva ani, pentru rapoartele anuale, pentru rapoartele speciale, pentru atelierele referitoare la inovare și pentru documentele de prezentare elaborate. Vă mulțumim foarte mult, uh, ați contribuit foarte mult, ne-ați încurajat uh, și uh, ați jucat un rol foarte important. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a discuta despre raportul Curții de Conturi pe 2017. Apreciez uh, foarte mult uh, provocarea consolidării cercetării și uh, inovării și consolidarea și buna gestionare a fondurilor europene. Aș vrea să încep într-un mod mai puțin formal, spunându-vă câte ceva despre poveștile de succes cărora le-am stat mărturie în ultimii ani și care dovedesc impactul activității noastre. Mă bucur foarte mult și sunt mândru să spun că încă o dată anul acesta am susținut unul dintre uh, laureații uh, premiului Nobel din acest an. Uh, Moru a um, fost unul dintre beneficiarii fondurilor europene. El a um, reușit să schimbe percepția laserului și modul în care acesta poate fi folosit, de exemplu, pentru a um, corecta miopia, Uh, eu sunt uh, un, uh, o persoană care suferă de miopie. El a schimbat paradigma pentru cei care suferă de miopie și de cataractă și este fantastic să vedem că acest lucru se datorează fondurilor europene. Și mai sunt mult mai multe aplicații ale cercetărilor efectuate de dumnealui, de la fizică nucleară la astrofizică și la nanomateriale, lucru foarte semnificativ pentru Uniunea Europeană. Cred că trebuie să difuzăm această poveste. L-am cunoscut în acest an și pe Cedric Blancpain, care este un cercetător în domeniul cancerului și care lucrează în Belgia. El a fost cel responsabil pentru marile descoperiri în legătură cu cancerul din acest an. A descoperit că sunt două tipuri de celule, uh, cerurile de uh, creștere pentru cancer și celelalte care uh, generează metastazele. Înainte se credea că aceste două tipuri de celule erau complet diferite. El însă a înțeles că o celulă de uh, tipul de celulă de creștere se poate transforma într-o celulă de metastază. Cunoscând mecanismul, poți opri metastaza transformând acele celule um, din cele de metastază în cele de creștere sau în etapa de transformare. Înainte, dacă se ajungea la metastază, ă, aceasta se transforma mai mult de metastaze. Deci, faptul, această descoperire este una unică și tot fondurilor europene se dovedește. De la Institutul Max Planck l-am cunoscut și pe Peter Seaborg, care a dezvoltat, a elaborat un vaccin pentru Um, cei care suferă de pneumonie este o pneumonie care se datorează infecției cu streptococ și pen, pentru care și care duce la foarte multe decese. Acum uh, s-a elaborat acest vaccin care este în faza de testare pe um, șoareci. Așa că putem spune că inovarea vine și de la oameni care nu sunt neapărat uh, cercetători de profesie, dar care schimbă totul. Chiar Andova a primit anul acesta uh, premiul pentru femei uh, care au mm, dus la inovare. Ea a descoperit un mic roboțel care îi ajută pe oamenii care nu își pot părăsi locuințele, îi ajută așadar pe copii și pe tinerii adulți care suferă de boli cronice Um, care trebuie să facă față faptului că nu pot părăsi domiciliul. Uh, pentru ei nu um, este o opțiune socializarea. ei nu pot participa la um, programele școlare obișnuite. Însă, mulțumită proiectului lui Karen Dover, numit No Isolation, fără izolare, acum persoanele afectate au uh, pe cineva cu care pot stabili o legătură și care le, îi poate ajuta în derularea activităților lor. 650 de copii din Europa se bucură de beneficiile acestui program. Cristina Zevanova din Bulgaria a uh, elaborat o tabletă, a creat o tabletă pentru uh, persoanele nevăzătoare și ea a fost uh, laureata unui uh, premiu foarte important. Aceste persoane sunt foarte importante pentru viitorul nostru. În urmă cu doar câteva săptămâni am lansat strategia pentru bioeconomie și uh, am purtat o eșarfă verde la lansarea acestei strategii. O eșarfă verde care uh, este formată, este creată din uh, bucățele de lemn transformate în țesătură însă este de altfel un fular o șarfă ca oricare alta. Noi suntem lideri în inovare în Europa și trebuie să rămânem uh, lideri și pe viitor. Înainte de a trece la cifre, vroiam să citez aceste exemple care ne transformă viețile. Pe baza cheltuielilor în 2017 și uh, privind uh, la perioada anterioară, putem să analizăm și viitorul. Um, Răspunsul uh, Comisiei este foarte clar. Vrem să investim mai mult în cercetare și inovare, să um, creăm uh, o politică care să creeze piețe viitoare, să educăm uh, pe oameni pentru a putea face schimbări și să adoptăm o abordare concentrată pe impact și pe misiune, care să facă față provocărilor globale. Maximizarea impactului este cea mai bună opțiune pe care o avem pentru Europa cu propunerea Orizont Europa am învățat din experiențele combinate ale valorilor, ale uh, muncii noastre, ale rapoartelor uh, curții de conturi pentru a îmbunătăți uh, situația pentru viitor. Vreau să mulțumesc prin urmare domnului mayer pentru că a făcut posibilă publicarea acestui document de informare. Acesta a dus la simplificare și a fost uh, foarte util pentru noi în pregătirea propunerilor Comisiei pentru Orizont Europa. Raportul uh, a fost publicat la momentul uh, potrivit pentru a ne ajuta să creăm o strategie mai simplă și mai bună de implementare pentru viitor. În raport se spune că majoritatea măsurilor de simplificare luate de Comisie vorbitorului se spune să vorbească mai încet, mai lent de la prezidiu. Îmi cer scuze față de interpret, spune vorbitorul. Majoritatea măsurilor de interpretare luate de, de, luate de comisie au ajutat la reducerea poverii administrative pentru beneficiarii programului Orizont 2020, deși nu toate acțiunile au dus la rezultatul scontat. Există uh, ocazii de uh, îmbunătățire. În orizont 2020 s-a ajuns la, s-a realizat un nivel de simplificare semnificativ. 80% din beneficiari consideră că acum procedurile sunt mai simple decât în, uh, cadrul uh, anual precedent. Vom ține cont de concluziile Curții de Conturi uh, și vom implementa programul în consecință ceea ce nu înseamnă că vom acorda mai puțin atenție problemelor legate de implementare și astfel ajung la rata erorii pentru anul în curs. Rata de eroare pentru uh, întregul capitol este 4,2, așa cum a spus și domnul Brenning Mayer. Adică aproape cât anul trecut, însă este o reducere față de valorile anterioare, respectiv de 5,6% în 2014. Sper că această tendință va continua. Această rată de eroare se referă mai ales la, FP, la cheltuielile FP7, 53 uh, din tranzacțiile incluse în eșantion uh, au fost din FP7. Propriile noastre audituri uh, pentru Orizont 2020 ne-au permis să facem o primă estimare a ratei de eroare pentru Orizont 2020, care a fost trecută în raportul anual de activitate pe 2017. Prima indicație a erorii reprezentative pentru Orizont 2020 a fost de 2,8% comparativ cu 5%. Și vreau să subliniez că aceasta este o, doar o primă indicație evaluată, rezultatul unei evaluări foarte timpurii a cheltuielilor pentru Orizont 2020. Însă acest lucru indică că simplificarea are efecte, deci eroarea reziduală după luarea în calcul a corecțiilor și recuperărilor uh, a fost în jur de 2,24% pentru orizont 2020, comparativ cu 3% pentru FP7. Deci în um, partea de jos a eșantionului 2,5% a marjei de 2-5% care a fost estimarea atunci când am uh, făcut preconizările pentru Orizont 2020. Dacă îmi permiteți, voi comenta acum raportul Curții de Conturi. În primul rând, în ceea ce privește simplificarea, Curtea de Conturi recunoaște că atât raportul anual cât și raportul uh, special referitor la simplificare spun că Orizont 2020 are uh, reguli de finanțare mai simple decât FP7 însă găsește în continuare foarte multe erori și consideră că regulile privitoare la costurile cu personalul sunt în continuare greu de înțeles și de aplicat. Noi suntem de acord că trebuie să ne descurcăm și mai bine și că trebuie să trecem la faza de implementare a Orizont Europa. În Orizont 2020 am uh, regândit toate regulile, procedurile și sistemele pentru gestiunea uh, burselor de cercetare și am trecut către un sistem uh, electronic complet. Am încercat să facem un proiect de finanțare mai simplu cu o singură rată fixă pentru costurile indirecte. Portalul pentru participanți reprezintă miezul noului sistem, el este complet digital și uh, facem tot ce ne stă în putință pentru ca lucrurile să fie optime. Schemele de remunerație au fost adaptate pentru un sistem care să fie mai uh, apropiat de uh, sistemele de gestiune uh, a costurilor a beneficiarilor. Am uh, încercat să eliminăm uh, cât de multe obligații la raportarea costurilor și pentru a simplifica lucrurile, pentru a permite uh, cercetătorilor să um, acceseze mai ușor fondurile noastre. Suntem pe o cale pozitivă. În al doilea rând, în ceea ce privește erorile, uh, curtea uh, spune că ar fi putut să fie evitate mai multe orări înainte de efectuarea plăților, lucru care uh, se datorează slăbiciunilor din certificatele de audit. Recunoaștem acest lucru, ne-am sporit eforturile de comunicare și informare. În al treilea rând, recomandările de audit. Uh, curtea recomandă serviciilor mele să pună în aplicare, asta și facem, ne ocupăm de implementare. Trebuie să uh, spunem clar că erorile financiare nu înseamnă eșecul proiectelor. Multe proiecte sunt de succes, însă au aceste erori. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru uh, eforturile depuse și să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, iar raportoarea este doamna Ayala Sender, care are cuvântul acum. Sí, eh, muchas gracias, president. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Și mulțumesc și domnului eh, comisar Moedas și domnului Maes pentru intervențiile lor. Adevărul este că nu știu dacă să râd sau să plâng pentru că este ultima descărcare, nu doar pentru Curtea de Conturi, ci și pentru domnul comisar Moedas. Și trebuie să vă spun că sunt destul de frustrată, ca să nu spun deschis, nemulțumită. În primul rând, pentru că avem un cod al comisarilor și, deși pare o prostie, am avut uh, un schimb destul de uh, animat cu domnul Oettinger și mi se pare destul de bizar ca dumneavoastră să apăreți în congresul partidului dumneavoastră politic într-o formă participativă și publică. Puteți să mergeți acolo în mod uh, privat și de altfel sper că și uh, comisarul nostru va veni în grupul nostru pentru a ne felicita candidatul. Uh, Însă, în cod uh, trebuie să spună clar că uh, orice comisar trebuie să fie independent, să pară și să fie oricum deschis să se vadă asta. Este așadar un gest care mi s-a părut gratuit pentru că nu cred că a fost momentul cel mai bun, dat fiindcă ne apropiem de sfârșitul mandatului. În al doilea rând, cred că, încă o dată, aveți dreptate. Dumneavoastră veniți la această comisie ca și când am fi comisia ITRE și ne prezentați cazurile reușite. Vă mulțumesc, într-adevăr, trebuie să ne felicităm uh, pentru rezultate. Însă mă întreb Nu știu în ceea ce privește proiectele uh, legate de Premiul Nobel și celelalte proiecte pe care ne le-ați prezentat, uh, însă adevărul este că rata de 4,2% de eroare după atâția ani în care încercăm să, îmbunătăți, să ne îmbunătățim este o cifră destul de mare și în plus sutele de milioane de, de euro pe care îi presupune această eroare, nici măcar nu vorbesc de cazurile Olaf, uh, cu siguranță vor fi alte, uh, ar putea fi posibile alte premii Nobel pe, uh, cu ajutorul acestor bani care nu au ajuns acolo unde trebuie, care ar trebui uh, returnați sau chiar sunt supuși unor procese. Prin urmare, da, e bine că ne prezentați succesele, dar aici problema nu o reprezintă doar rezultatele, ci și cheltuirea bună a acestor bani. Da, e bine că există succese, însă anul acesta, comparativ cu anul trecut, S-a, a existat o îmbunătățire, însă comparativ cu uh, miliardele de euro pe care le gestionați, uh, îmbunătățirea este minoră și nu ne putem permite o rată de eroare atât de mare. De asemenea, vis-a-vis -vis de domnul uh, Vianic Maier, văd că în sfârșit ni se prezintă cazurile pe care Curtea de Conturi a trebuit să le trimite către Olaf. Bine că se întâmplă măcar acum. Iată, în sfârșit, Curtea de Conturi își dă seama că pe, în domeniul cercetării lucrurile nu sunt așa cum trebuie, ca să nu zic mai mult. Adică, într-adevăr, aveam multe probleme, inclusiv probleme grave, care se văd în rezumat, nici măcar nu intru în detaliu, nu, nu îndrăznesc să intru în toată cazuistica, așa cum făceam în primii ani, pentru că mi-e teamă că am ajunge într-o situație extrem de neplăcută. Însă, în ceea ce privește uh, Curtea de Conturi uh, și raportul său ne dăm seama că sunt foarte multe probleme în uh, FP7 care nu s-au rezolvat, care nu s-au abordat și care am tot spus că se vor rezolva. Iată, Curtea de Conturi ne spune anul acesta că nici de data aceasta nu s-au rezolvat și cazuistica cea mai gravă referitor la colt, uh, cheltuielile de personal. Dumneavoastră mi-a spus că nu sunt salarii. Bine, atunci ce sunt cheltuielile de personal? Vacanțe sau ce or fi? Cheltuieli de personal sunt cheltuieli de personal la urma urmei. Uh, Dumneavoastră nu mi le-ați prezentat pentru că nu spuneți că nu știți exact la ce mă refer. Eu o să vi le cer în continuare. Însă, oricum, calculul cheltuielilor de personal, um, fișele de salariu, um, fișele de pontaj și așa mai departe, se pare că nu sunt doar dificile, ci chiar de neînțeles în anumite cazuri. Iată, Curtea de Conturi ne-a și prezentat câteva cazuri pentru uh, care, care îi mulțumesc și în plus există o serie întreagă de entități non-europene și mulțumesc doamnei Gresle pentru că adesea este insistentă, uite, ce, cu, vis-a-vis -vis de ce se întâmpla cu Elveția, de exemplu, uh, și este evident că uh, imaginea de ansamblu este îngrijorătoare. Ne apropiem de alegeri și, deși este adevărat că putem să mergem în campanie spunând că premiile Nobel se uh, dau uh, mulțumită banilor care vin la noi, cu siguranță a, cu banii pe care i-am putea plăti fără aceste erori am avea și mai multe premii Nobel. Prin urmare, voiam să vă întreb în ce mod veți face acum când suntem în linia dreaptă ca rezultatele pe care le avem să fie mai bune, pentru că în orizont 2020 ele nu sunt mai bune, ne spune Curtea de Conturi în toată analiza sa și este evident că situația nu s-a îmbunătățit în ceea ce privește simplificarea. Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați uh, oferit uh, niște elemente pe care le-am uh, cerut de o grămadă de vreme și credeți-mă, nu mi este ușor să le calculez eu pentru că sunt umanistă. Însă acum le am și putem calcula aceste costuri, uite, costurile indirecte, 25%, ceea ce înseamnă sume impresionante și evident um, în baza acestei simplificări, ele nu sunt auditate la fel. În al doilea rând, voiam să vă mai întreb, în cele 10 proiecte cele mai costisitoare care s-au plătit uh, din uh, Orizont 2020, apar o serie de cifre unde se dă uh, un procent de 100%. Eu vreau să vă întreb de ce plătim 100% dincolo de cifre foarte rotunde, cum ar fi 88 de milioane sau așa mai departe, de ce acordăm 100%? Adică, în mod normal, în uh, celelalte proiecte europene avem uh, o rată de cofinanțare, chiar și în politica agricolă comună uh, unde s-a văzut că aceasta este soluția la toate relele noastre și de aceea vă rog să ne explicați de ce se acordă 100% acestor proiecte care sunt și foarte costisitoare pe deasupra. Și apoi voiam să vă mai întreb, știți deja am discutat de mai multe ori acest lucru, să vă spun Așadar, am mai, pentru că v-am mai adresat o serie de uh, întrebări și solicitări pe care mi le-ați refuzat, adică o identificare pe țări, pentru că știam foarte bine uh, care este situația. Dumneavoastră ne-ați dat în sfârșit uh, o situație a beneficiarilor principali cu niște calcule, cu niște sume enorme, e adevărat, Beneficiarii principali așadar ai programelor europene de cercetare și mă întreb eu, oare nu există excelență și în alte țări? Fiindcă eu cred că în cadrul european și justiția teritorială face parte din nevoia de coeziune și de uh, îmbunătățire a echilibrului. Pentru că dacă nu, cei mai buni vor rămâne întotdeauna cei mai buni, iar cei mai răi vor rămâne la coada cercetării, ceea ce mi se pare nedrept, pentru că nu este adevărat că nu există excelență în alte țări. Faptul că ne-a lovit criza și uh, la, din, aceeași, uh, din același motiv, țările cele mai bune au continuat să se dezvolte, e adevărat, dar dumneavoastră trebuie să găsiți un echilibru și în domeniul excelenței, pentru că știți foarte bine că există excelență peste tot. Nu e greu să fii excelent în Cambridge, în uh, Oxford sau în Colegiul Imperial de nu știu unde, cu câți bani primești în fiecare an uh, Universitatea Autonomă din Barcelona, de exemplu, sunt convinsă că ar fi fost la fel de bună dacă ar fi primit uh, miliardele sau milioanele pe care le primește anual um, o școală de prestigiu sau o entitate de prestigiu. Eu cred, în acest cadru așadar, că ar fi bine să știm ce faceți dumneavoastră pentru ca la sfârșitul uh, programului 2020 să uh, um, îndreptați aceste uh, inegalități grave și pentru ca în următorul cadru financiar multianual acest dezechilibru teritorial atât de mare să fie um, îndreptat. Știm că cei buni sunt buni, dar uh, nu trebuie uh, să spunem că ei sunt uh, și excelenți, pentru că excelența este peste tot și și de aici vine valoarea adăugată. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă atrag atenția că suntem foarte recunoscători pentru faptul că este un program de excelență acest program de cercetare și nu este un program de coeziune unde avem programul, unde avem principiul olimpic, participarea contează. Aici nu este așa. Fără, com, fără microfon, comentariu din sală. Problema aici este că trebuie să existe criterii de selecție. Domnule comisar, vă rog. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Ayala Sender. Cred că este prima dată în patru ani și este ultimul meu an aici în care am fost acuzat că sunt partizan într-un anumit fel. În aceste acești patru ani am fost invitat la S și de la AL, de la mai multe partide, am fost peste tot. Nimeni niciodată nu m-a acuzat de așa ceva. Deci permiteți-mi, vă rog, să-mi exprim surprinderea față de comentariul pe care l-ați făcut. Vă spuneam că am fost în conferințe și pe care le-ați organizat dumneavoastră și alte partide. Fiecare comisar merge la conferința partidului său. Eu nu cred că ar trebui să ne fie la congres. N-ar trebui să ne fie rușine de așa ceva. Nu cred, doamnă Ayala Sender, că în acești patru ani am lucrat cu toată lumea, cu membrii din toate comisiile, nu am făcut nicio diferență. Sunt foarte bucuros să merg la Lisabona, la conferința Partidului Socialist, de exemplu, sau a SCD-ului, sau a altora. Nu sunt deloc... Uh, sunt foarte surprins de comentariul pe care l-ați făcut. În al doilea rând, sunt de asemenea surprins și de ce ați spus dumneavoastră că avem 100% uh, rată de finanțare. Eu cred că aici aceasta este parte din lege, din nou. Avem 100% uh, când plătim uh, costurile directe și 25% pentru costurile indirecte. Așa sunt regulile programelor. Nu e nimic ciudat aici și nu e nimic straniu. Ați vorbit despre distribuirea fondurilor uh, la statele membre. Această informație se găsea în răspunsurile la chestionarul scris. Am răspuns la această întrebare. Vom continua să simplificăm reglementările. Vom uh, continua să acordăm atenție tuturor subiectelor pe care le menționați dumneavoastră. Am ajuns de la 5,6 la mult mai puțin anul acesta. Eu înțeleg că nu sunteți mulțumite, dar e o mare ameliorare. Am îmbunătățit lucrurile foarte mult în simplificare de asemenea. Nu e ca și cum nu am făcut nimic. Eu uh, îmi permit să menționez și parte din succesul pe care l-am obținut și înțeleg întrebările dumneavoastră, dar totuși uh, mi se pare că nu putem să vorbim de o evoluție negativă. Mulțumesc! Already finished? Yeah. Ați terminat deja? Da. Da, domnule președinte, eu spuneam că am fost aici patru ani Am explicat toți pașii pe care i-am făcut, am început cu un program care nu era simplu, era foarte birocratic, iar acum toate statele membre au recunoscut că programul nostru este mai ușor, este mai simplu, mai simplu la nivel național de implementat, de folosit. Oamenii înțeleg și recunosc cât de bine funcționează cercetarea, de exemplu, în știință față de alte domenii. Sigur, doamnă Alaia Sender, vin aici să vorbesc despre cazurile de succes. Despre aceasta este vorba. În Europa avem nevoie să vorbim despre succes. Sunt prea mulți oameni acum care vorbesc urât de Europa. Nu vreau să fim și noi printre ei. Deci, rolul meu ca și comisar este să vorbesc exact despre aceste povești de succes – Sigur că știm că există locuri în care am putea să facem mai bine ceea ce facem și să îmbunătățim lucrurile, dar facem totul pentru ca să mergem în acea direcție. Eu aș putea să fiu mai politic în răspunsul meu, dar nu vreau să fiu așa, pentru că eu nu sunt aici ca entitate politică, ci sunt aici să vă spun să vă întrebați dacă avem o situație mai bună acum decât când am ajuns în 2014. Atunci rata de eroare era 5,6, azi e 4,2. Avem o știință mai bună, o cercetare mai bună în acest domeniu? Da, răspunsul este pozitiv și aici. Deci, sunt oarecum uimit de comentariile pe care le-ați făcut. Colegii Salafranca. Domnul Salafranca are cuvântul. Eh, gracias, señora presidenta. Eh... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, Curții de Conturi și Comisarului Moedaș pentru uh, prezența lor astăzi la comisia noastră. Doamnă președinte, vroiam să spun că nu are niciun rost să ne apucăm să ne stâvărăm pentru că a participat uh, un comisar la o um, reuniune a unui grup politic, domnul Hogan, domnul Han, mai mulți comisari au participat uh, la mai multe astfel de reuniuni. De reuniuni. Familia liberală s-a reunit la uh, Madrid, șapte comisari din familia politică liberală au participat și uh, președintele Jacques Delors mi-aduc aminte uh, foarte bine că participa la Congresul Partidului Socialist și el este o persoană pe care o admir. Una este că acești comisari sunt femei uh, politicieni sau bărbați politicieni și alta este că au depus un jurământ în fața Curții de Justiție cum că vor acționa în interesul general, dar asta nu este deloc incompatibil cu uh, faptul că pot participa sau nu la o reuniune a familiilor politice. Cred că trebuie să um, um, evaluăm realitatea în mod echilibrat, fără să exagerăm nici cu umbrele și nici cu luminile. Este vorba de o persoană care a venit aici în exercițiul funcțiunii și mi se pare uh, mulțumitor că Uniunea Europeană, prin programul uh, acesta, uh, care este foarte bine finanțat economic, poate avea succes, uh, poate fi asociat cu acordarea premiului Nobel sau poate duce la rezultate în lupta împotriva cancerului sau uh, altor boli importante. Așa cum a spus Curtea de Conturi, rata de eroare este în scădere. Evident, trebuie să optimizăm costurile cu mâna de lucru și cu personalul în acest domeniu. domnule președinte, aș vrea să îi adresez comisarului două întrebări uh, legate de competențele sale concrete. În primul rând, am citit chestionarul și, în afară de cele cinci țări menționate, nu am văzut uh, ce parte din uh, cantitățile alocate sunt dedicate statelor terțe. Mi-ar plăcea, de asemenea, să ne dăm mai multe detalii. Am văzut că răspunsurile pe care ni le-a acordat menționează um, cazurile um, care au fost aduse la OLAF și care sunt mai sau puțin uh, stabile ca nivel. Anul trecut erau 33, anul acesta avem 39 de țări, dar aș vrea să ne explice, domnul comisar, uh, ce metodologie aplică și uh, cum se face monitorizarea acestor cazuri semnalate. Și, domnule comisar, cred că mai este o dată care mi se pare relevantă. Poate ne puteți face o estimare, o chestiune importantă pentru uh, competitivitatea și creșterea economiilor noastre uh, reprezintă inovarea. Am văzut datele referitoare la inovare și m-au uh, îngrijorat puțin. Și nu mă refer la programul în general, dar e vorba de 128.000 de brevete aprobate în ultimul an și 79% din acestea au fost realizate de întreprinderi mari din sectorul privat. Cam 25% au fost uh, realizate de IMM-uri și doar 8% sau 9% sunt uh, brevete promovate de centre publice de, de cercetare. Domnule comisar, aș vrea să ne faceți o interpretare a acestor uh, cifre. Am văzut că aceste programe finanțează atât sectorul public cât și cel privat, dar am impresia că uh, în sectorul public sunt mult mai puține rezultate comparativ cu fondurile care se alocă. La întrebarea 23 din chestionar, uh, despre care am discutat și cu doamna Ayala, vedeam că țara noastră, țara mea, uh, este pe locul 1 în clasamentul statelor membre care primesc fonduri pentru cercetare în domeniul conectivității. Eu sunt uh, de acord, nu, deși nu sunt la fel de virulent ca doamna iala că uh, trebuie să ținem cont uh, de participarea tuturor statelor membre, ținând cont de criteriile meritului și capacității fiecăreia. Dar cred că datele curții de conturi sunt clare, tendința este în scădere, deși lucrurile ar putea sta și mai bine uh, eu cred că e bine să încercăm ca lucrurile să meargă și mai bine în viitor. Mulțumesc! Doamna Ayala mai dorește să mai intervină. Vă rog. Eu quería porque, digamos, eh, digo... um, am fost surprinsă sau v-am surprins. Nu pentru că ați participat, problema pentru mine a fost uh, declarația noastră publică și în calitate de comisar uh, Moedas în uh, rețelele sociale, știți, uh, urmăresc aceste rețele și acolo m-a surprins poziția noastră. De aceea, așa cum și pe domnul Oettinger, care s-a angajat să-și îmbunătățească poziția, pe mine nu m-a deranjat că asistați, ci că ați făcut uh, declarații publice în acest sens, pentru că um, sunteți, uh, se presupune că ați avea o anumită independență pe care trebuie să o susțineți. Uh, Mm, altfel, uh, atunci când uh, un guvern câștigă o poziție ca aceasta, uh, lucrurile se pot întâmpla întotdeauna la fel. Da, sunt de acord cu domnul Salafranca. Problema nu este participarea. Uh, și uh, domnul Oettinger a spus clar că aceasta nu este o situație fericită. Uh, comisarii trebuie să fie 28, uh, apoi uh, pentru că nu am putut reduce la, 20, numărul, la 27 nici în viitor, însă măcar uh, nu trebuie să ne mai punem și această problemă a independenței, fiindcă fiecare comisar reprezintă un guvern, fie el care nu are cum să nu fie politic. Uh, în al doilea rând, da, e adevărat că lucrurile s-au îmbunătățit, însă în 2017 există elemente care ne atrag atenția și de aceea îmi permit, ca membru al Comisiei pentru Control Bugetar, care nu este o comisie pentru industrie, îmi permit să spun clar că avem o problemă, fiindcă nivelul de erori, conform curții de conturi, nu conform mie, ci curții de conturi, care ne prezintă niște rezultate uh, și spune clar că în 2016 față de, în 2017 avem o creștere față de 2016 și atunci, pentru că trecem de la FP7 la orizont 2020, e o problemă clară și în plus, mai sunt alte șase cazuri care au fost aduse în fața OLAF, după cum spunea domnul Salafranca. Plus opt recursuri față de 2016. Deci sunt cifre de care vin de la curtea de, curtea de conturi, nu de mine, nu de la mine. Cifre care spun că lucrurile nu se îmbunătățesc, ci că există un semnal de alarmă că între 2016 și 2017 lucrurile s-au înrăutățit sau măcar au rămas la fel. Și, după cum spune Curtea de Conturi, um, că acolo unde apar cele mai multe erori, regulile rămân dificil de înțeles și de aplicat. Mă tem și de aceea vă întrebam ce facem pentru ca lucrurile să nu se repete și în perioada următoare, fiindcă simplificarea Um, care acoperă cei 25% și ne face să închidem ochii la acești 25% unde putem vorbi de milioane de euro. Da, e bună simplificarea, însă, pe de altă parte, ținând seama de riscuri, uh, iată, simplificarea vine și cu noi riscuri. Prin urmare, lucrurile trebuie echilibrate astfel încât lucrurile să fie nu doar legale, ci să nu trezească suspiciuni în ceea ce privește teritoriul, eu cred că, într-adevăr, valoarea adăugată europeană trebuie să fie europeană. Nu se poate ca primii să fie întotdeauna aceiași, ci trebuie să-i ajutăm pe cei care, deși sunt excelenți, nu sunt ajutați de context pentru a ajunge în primele locuri. Aceasta este valoarea adăugată europeană. Nu este bine ca țările să, din primele locuri să rămână întotdeauna acolo. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, Um, Mulțumesc. Vreau să vă atrag atenția că în codul de conduită al comisarilor se spune că comisarii nu pot să aibă o funcție în Partidul Național. Și atâta timp cât nu este cazul, se respectă codul, pentru că nu este vorba de neinvitarea comisarilor la în congresele de partid. Fiecare comisar este bucuros când este invitat, pentru că ideea Europei trebuie să fie transmisă și cel mai bine este făcut acest lucru de la cei care cunosc situația Europei, care au cel mai multe informații, adică noi, comisarii. Eu merg la toate reuniunile de partid la care sunt invitată, dar, din păcate, nu mă invită celelalte partide, decât partidul meu. Ce să fac? Aceasta e situația, nu știu de ce e așa. Dar oricum eu zic că este o șansă pentru Europa ca toți comisarii să poată să ia cuvântul în fața partidelor. E vorba de o implicare la Bruxelles care să fie tra- ă, transnațională, să fie transpartinică, dar eu cred că Portugalia nu este nici pe primul loc, nici al doilea la beneficiarii fondurilor, așa că nu văd ă, niciun conflict de interese aici. Sigur că conflictele de interese sunt întotdeauna un subiect delicat și întrebările se justifică, dar aș vrea și eu să uh, vă pun câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Tabelul despre marii beneficiari e foarte interesant. De fapt, noi știam care sunt aceștia, dar dacă ne uităm mai atent, vedem exact care e situația și cifrele sunt impresionante. Principalul beneficiar uh, e cel pe care îl pierdem, uh, este Regatul Unit. Îmi pare rău, Richard. Care este planul însă? Văd că Marea Britanie e foarte uh, în față pe listă în primii 10. Mai avem însă la întrebarea 45 avem o statistică despre beneficiarii principali, Germania, Franța, Marea Britanie, având în vedere și um, toate institutele de cercetare de mare amploare care se află în aceste țări, nu mă miră că este așa. UK-ul uh, are în uh, primii 10, 4, primele 10, 4 universități. Dacă ne uităm mai departe ce se întâmplă, probabil lucrurile vor continua așa. Dar vreau să vă întreb exact, cum vedeți rolul universităților britanice după Brexit? Pentru noi e important să știm pentru că cercetarea trebuie să fie o alegere, o selecție printre cei mai buni. Nu putem să facem politică de coeziune cu cercetarea. Pentru coeziune avem, uh, avem o găleată foarte mare de fonduri din care putem să ne servim, dar aici nu e vorba de coeziune, e vorba de cercetare. Cum reușim să păstrăm uh, în barcă cu noi uh, cele mai bune universități, fără să mai și răsplătim totuși Marea Britanie pentru Brexit? Ce facem cu Elveția? Pentru că și ei sunt uh, cu peste un milion aici pe listă și sunt foarte avansați eu, eu cred că Elveția este beneficiar net. Eu i-am spus și ambasadorului uh, elvețian că nu o să mai repet așa ceva de față cu alții. El mi-a explicat că nu este deloc așa, dar uh, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră în situația cercetării actuale, situația Elveției și în următorul cadru de cercetare, ce rol credeți că va avea? Vreau să vă pun și o întrebare în legătură cu fluxurile de fonduri de la orizontul 2020. Vedem că fluxurile lente de fonduri, așa cum vedem și la programele de cercetare FP7, de exemplu, care e în continuare mult mai important decât Orizont 2020, avem de-a face aici cu management direct, avem uh, profesioniști în domeniul uh, științei și vreau să vă întreb de ce nu este altfel, de ce situația este așa. E vorba de sume foarte mari de bani. În programul cadru de cercetare nu sunt atâția bani, nici nu mai are cum să curgă atâta, atâta cash acolo, vreau să vă întreb de ce este așa. Iar apoi rata de succes la participare este destul de în scădere. Trebuie astăzi, pentru ca să ai succes, să scrii mai multe solicitări. Cum vedeți dumneavoastră acest rezultat? Apoi, domnule Ashworth, cred că dorește să ia cuvântul și o să vă dau cuvântul după aceea. Domnul Ashworth, Stehovski și după aceea dumneavoastră. Richard, te rog, mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte interesante comentariile dumneavoastră. Dar, uh, cu tot respectul, noi suntem aici uh, Comisia de Control uh, Bugetar și trebuie să ne facem datoria și trebuie să facem acest lucru și față de posturile de cercetare și dezvoltare pe care le analizăm acum. Când mă uit la anexă și văd exemplele care sunt date aici, mă frapează și surprinde un, cât de detaliat a fost făcută această uh, cercetare, uh, pentru că nu era prevăzut să se vadă exact uh, programul de lucru al personalului. Văd că rata de eroare este 4%, ceea ce e foarte e surprinzător. Am văzut aici chiar și pontajul personalului. Am fost foarte surprins de rata scăzută a erorii, însă m am bucurat să aud și de la auditor și de la comisie, când uh, vorbeau despre simplificare, că într-adevăr gestiunea controlului trebuie să se pună uh, totuși în balanță față de uh, o sarcină mai redusă administrativă. Și ce mă întreb eu este exact care este valoarea adăugată în examinarea aceasta atât de minuțioasă a pontajului și a orarelor. Care este valoarea adăugată? M-am bucurat să laud pe domnul comisar vorbind despre re inginerizare a procedurilor și mi se pare că are dreptate, pentru că acestea sunt proceduri costisitoare și mi se pare foarte bine. Din punct de vedere al simplificării, eu sunt convins că, convins că acesta este calea pe care trebuie să mergem. Poate ar trebui să regândim felul în care vrem să facem o susținere a cercetării și dezvoltării. Nimeni nu a vorbit despre acest lucru, dar o posibilitate ar fi exact să avem mai multă valoare adăugată mm, pentru ceea ce facem, poate să îmbunătățim procedura de apel de oferte. Altfel, e vorba de sume foarte mari pe care trebuie în continuare să le controlăm. Nu cred însă că dacă mergem cu minuțiozitate în studierea programului de lucru a persoanelor și pontajului, vom ajunge la un rezultat pozitiv. Poate că ar fi mai potrivit să ne uităm la alte priorități. Mulțumesc! Domnul Ștehovski are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În introducere, aș dori, în primul rând, să vă invit la congresul nostru, pentru ca să nu mai puteți spune că nu sunteți invitată. E foarte important pentru noi să fiți prezentă și să veniți să ne explicați direct diverse lucruri. Mai ales în Cehia e foarte important să se vorbească public despre conflictele de interese. Avem probleme foarte mari și nu numai premierul este în, uh, la ananghe. Dar acum lăsând gluma deoparte. Haideți să încercăm să analizăm ce am auzit până acum. La toate controlele care se fac, pe mine mă interesează rezultatele. Dar nu numai rezultatele, de fapt, ci și costurile care sunt legate de control. Câteodată mi-e teamă că uh, costurile sunt mai ridicate decât uh, rezultatele controalelor. La anumite verificări, de exemplu, nu s-a ținut cont de excepții. Am citit aici că unii colaboratori cheie au uh, fost uh, au plecat și unii colaboratori de la secția de finanțe, de control uh, financiar, nu au făcut față cerințelor. Nu au fost în stare, practic, să să prevină răspândirea informațiilor financiare. Deci eu zic aici ar trebui să ne gândim mai bine la ce se întâmplă și să încercăm să ascultăm uh, ce se întâmplă concret. Aș vrea să știm mai multe și despre Rusia și despre Elveția și despre Norvegia. Vreau să știu dacă și Norvegia are avantaje din programul de cercetare. Iar acum, în ceea ce privește procedura, am uh, văzut că procedura de multe ori este lungă, brevetele sunt uh, deja elaborate înainte ca procedura de brevete să fi fost încheiată la nivel european. Și nu mă gândesc aici numai la China, mă gândesc și la țările est-europene, cum ar fi Rusia. Și mă gândesc și la Statele Unite și vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți eventual sugestii despre felul în care ar putea fi îmbunătățită procedura. Noi investim foarte mulți bani în cercetare, și după aceea nu reușim să profităm de pe urma cercetării. Pentru ca să nu mai se reducă valoarea adăugată a Europei. Mă interesează mai ales rezultatele, asta este ceea ce vreau să spun, nu cifrele generale despre marja de eroare. Momentan nu este atât de important detaliul. Important e important, momentan e important rezultatul. Și la rezultat mă refer la implicarea cercetătorilor, mai ales felul în care reușim să facem acest lucru. Am impresia că cercetarea se concentrează mai ales pe vestul Europei și vreau de aceea să vă întreb dacă nu putem să dezvoltăm și est. Mulțumesc. Domnul comisar Moedaș are cuvântul. Mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să încep prin diferitele întrebări care mi-au fost puse în această rundă de întrebări. În primul rând, o întrebare care a venit din partea domnului Salafranca și o întrebare din partea domnului Tehovski despre țările terțe și importanța lor. Experiența a fost pozitivă în ceea ce privește schimburile pe care le-am avut cu țările terțe, pentru că știința este la ora actuală globală. Ceea ce învățăm din ea e mult mai important. Vom avea 6% în FP7, 4% din fondurile totale. La orizontul 2020 deja e 2,6, dar au plătit de 8,3 miliarde. Deci dacă ne uităm la cifre, aceste țări terțe investesc bani, dar și primesc bani. Și un lucru pe care l-am descoperit în decursul anilor și pe care l-am observat în orizontul 2020 este că există dezechilibre. Unii iau mai mult decât uh, investesc, alții invers, investesc mai mult decât scot. Și în propunerea pentru orizontul Europa vom schimba acest lucru pentru ca să avem mai mult echilibru, pentru ca, de exemplu, nici țările să nu facă profit și nici noi să nu fim cei care facem profit, dar vrem să colaborăm cu ele pentru că e foarte important. Deci trebuie să găsim o cale prin care ceea ce bagă să și scoată. Eu zic că aceasta va crea un echilibru foarte corect și după aceea se plătește și o taxă de gestiune, pentru că programul trebuie să fie gestionat. Însă, Singurul fel prin care putem să facem uh, diferențierea în Europa și să lucrăm cu China și Statele Unite în același timp este tocmai să înțelegem conceptul de deschidere europeană și să spunem că fiecare țară poate să participe pentru că vrem să partajăm cunoștințele pe care le avem și invers. Atunci când vorbiți despre țările pe care le-ați menționat, avem diferite tipuri de țări terțe și țări, țări asociate. Dacă vorbim despre Israel, eh, Elveția, Norvegia, vorbim despre eh, vârful piramidei. După aceea, dacă vorbim despre Ucraina, Tunisia, acolo vorbim mai mult despre diplomație prin știință. Dar dumneavoastră ați Uh, fi uimit să vedeți că găsim lucruri foarte interesante în țările de care vorbeam în uh, ultima frază. Am fost în Armenia și am găsit una din cele mai bune after school-uri pentru copii pe care am văzut-o vreodată pentru ca să fie uh, antrenați pentru antreprenoriat. Este atât de bună această școală încât uh, o, o persoană care venea de la Paris uh, a decis să facă acest lucru la Paris pentru că vroia să copieze acest model atât de bun. Uh, iar întrebarea domnului Salafranca s-a referit la fraudă. Frauda mă face să mă trezesc noaptea, să știți. Mm, tot cer întrebări, uh, informații despre uh, fraude, vreau să susținem întotdeauna activitatea OLAF și după cum am zis, am găsit și cazuri de până la 39% în 2017. Pot să puteți fi siguri că echipa noastră nu este deloc, uh, nu se complace deloc cu situația. Directorul general este foarte conștient de ce se întâmplă. Avem uh, o nouă strategie antifraudă pe care am publicat-o de curând. Vrem să menținem alertă această luptă împotriva fraudei și să combatem toate procedurile frauduloase cât de mult se poate. Dar știți că întotdeauna se va întâmpla totuși, pentru că așa este omul E o parte din munca noastră să avem uh, sisteme și de IT moderne și să detectăm uh, neregularitățile și neregulile, îmi cer scuze, și fraudele. Însă nu am constatat o creștere considerabilă a cazurilor de fraudă și vreau să vă transmit totuși această idee. În legătură cu inovarea, e adevărat că partea publică în ceea ce privește brevetele nu se descurcă la fel de bine ca cea privată. Pentru mine ce e important este însă cum colaborează, cum împletim parteneriatul public-privat, cum facem să se întâmple, pentru că la ora actuală nu mai există niciuna din aceste domenii separate. Trebuie să fie împletite. Ce ar fi bine este tocmai să le aducem împreună să lucreze în comun. Doamna Ayala Center a vorbit despre rata erorii. Eu sunt inginer la bază și am uh, fost format numai prin cifre toată viața. Eu o să îl rog pe domnul Brenning Mayer să ne spună care este diferența dintre 4,1 și 4,2. Spuneam că eram la 5,6 rate de eroare, am ajuns la 4,1 și după aceea anul acesta am urcat de la 4,1 la 4,2 orice matematician o să vă spună că nu este nicio diferență între 4,1 și 4,2. Nu putem spune că a crescut rata. Tendința este în scădere și momentan se află la 4,2, la fel ca și 4,1. E același lucru. Diferența e minimă. Eu nu o văd. Doamna Ayala Sender a vorbit și despre țările pe care trebuie să le ajutăm. Eu am discutat cu dumneavoastră de multe ori despre acest lucru. În propunerea dumneavoastră uh, noastră pentru orizontul uh, Orizont Europa am uh, deschis orizontul pentru uh, diferite domenii noi. Și când am venit la Parlament, țin minte că am discutat de la, să creștem de la 1 mil, miliard la 2 miliarde pentru unele domenii. Dacă mergeți la un institut uh, foarte bun din Germania, din Barcelona, cum ați dat noastră exemplu, sau din uh, Marea Britanie, foarte mulți oameni de știință care lucrează acolo nu vin din acea regiune sau din uh, țara aceea. În, uh, la College Imperial College la Londra, 1500 de oameni care sunt staff acolo și profesori angajați, profesori la Imperial College London, nu sunt cetățeni britanici. Sunt uh, din țări ca ale noastre. Ei consideră însă că acea instituție este atât de bună încât este onoare să lucreze acolo. Își doresc să o facă. Aceasta este ceva ce se întâmplă în uh, Europa și trebuie să ajutăm aceste instituții să se îmbunătățească. De ce să ne concentrăm pe extindere? Merită să mergem în uh, Portugalia, cum s-a întâmplat Fraunhofer, Institutul Fraunhofer, care a venit la Porto, a oferit un grant Universității de la Porto și atunci a existat un parteneriat între cele două institute. Avem germani care vin la Porto și oameni din Porto care merg în Germania. Trebuie să insistăm mai mult pe excelență, pe, com- pe partajare. Altceva ce vreau să vă menționez este că am spus întotdeauna că trebuie să folosim mai bine fondurile structurale. Am creat uh, sigilul de excelență, care a fost o experiență foarte bună, prin care am putut să clarificăm dacă cineva care vine la orizontul 2020 și nu primește finanțarea, să poată să meargă la alt program și să poată să primească acea finanțare. Pentru orizontul Europa am reușit să extindem sigiliul de excelență pe Marie Curie, pe alte instituții. Doamnă Gresle, ați întrebat despre beneficiarii de vârf în um, cazul Marii Britanii și că pe, ați spus că Marea Britanie o să iasă din Uniunea Europeană, desigur. Cred că vom constata destul de repede că programul de cercetare are nevoie de Regatul Unit și invers. Trebuie să încercăm să găsim o cale pe viitor să colaborăm. Va trebui să încercăm să găsim un program care să includă și Regatul Unit, dar nu depinde numai de noi să o facem, nu, cel puțin nu de noi din această sală, va depinde foarte mult de abilitatea pe care o vor avea UE și UK-ul uh, să ajungă la un acord general. Dacă ne uităm la cifre, vedem că Marea Britanie este în continuare un partener esențial și uh, cercetătorii știu acest lucru, că și noi nu vor, vom putea să dispărem. Ei n-au același nivel de um, excelență fără noi și invers. Uh, în propunerea Orizontul Europa am fost foarte clare în ceea ce privește țările asociate, ca înainte să avem formule diferite să participăm uh, la astfel de schimburi. Dacă dorești să fii asociat, poți veni să-ți plătești uh, cotizația, celălalt își plătește cotizația sa și noi plătim uh, și se plătește și taxa de gestiune a dosarului, pentru că Uniunea Europeană gestionează acest program de parteneriat. Deci întotdeauna vom avea posibilitatea, dacă vrem un program care se bazează pe excelență și noi vrem acest lucru și aici apare frumusețea lucrului, trebuie să ajutăm acele țări care nu sunt atât de bine pregătite să o facă, dar trebuie să rămână excelența în vârf, pentru că aceasta este ceea ce face diferența locației Europa și asta este ceea ce ne face pe noi să câștigăm premiul Nobel și să facem proiecte care chiar schimbă lumea. Întrebarea dumneavoastră despre rata de succes. Cred că dacă reușim să avem propunerea de 100 de miliarde pentru orizontul Europa, atunci atunci eu cred că avem, putem spune că am avut succes. Iar uh, dacă nu există programe, uh, bani uh, suficienți pentru fiecare program bun, trebuie să găsim o soluție. Altceva este cum putem să lucrăm mai bine cu fondurile structurale. Pentru că dacă nu găsim canale cu fondurile structurale, atunci nu vom reuși să ajungem unde dorim. Dacă găsim un proiect care vine dintr-o regiune a Spaniei și vine să ceară ajutor, noi nu avem susținere disponibilă, atunci eu cred că fondurile structurale ar trebui să ne ajute și să colaborăm în acest sens, ceea ce ne va duce la o rată de succes mai mare. Rata succesului a fost până acum o problemă. Știu că atunci când uh, a ajuns atât de, de scăzută, oamenii nu mai vor să participe. Dar trebuie să nu uităm că putem să îmbunătățim lucrurile și eu cred că dacă avem 100 de miliarde, atunci uh, vom avea o rată de succes uh, așa cum ne dorim. Avem mai multe faze, prima fază, a doua fază am avut două faze pentru ca să ajungem la granturi, care a, lucru, a fost un lucru foarte dezamăgitor, oamenii s-au demotivat pentru că după ce treceau de prima fază nu primeau grantul în a doua. Și eu zic că trebuie să îmbunătățim acest lucru. Domnule Ashworth, domnule Ashworth, vreau să vă mulțumesc pentru comentarii. Comentariile dumneavoastră ne ajută să ne amintim ceea ce discutăm aici. Noi dorim uh, transparență și control și facem tot posibilul pentru uh, ca să le obținem. Dar vorbim aici și despre greșeli, erori pe care oamenii le fac din întâmplare. Majoritatea acestor erori sunt inocente. Cineva care completează, de exemplu, uh, un ordin de misiune pentru o călătorie și după aceea uh, uită să treacă o sumă sau cineva care calculează orele și pur și simplu greșește metodologia aplicării calculului. Dacă ne uităm unde apar erorile, foarte multe dintre ele apar uh, de la cei care au intrat nou în programe și de la IMM-uri. Deci, o idee ar putea să fie, dacă vrem să avem 0% rată de eroare, să ajutăm, să-i ajutăm pe cei care nu au venit, care nu au mai participat. O altă soluție radicală ar fi să zicem că cei care nu au mai participat niciodată să nu mai vină, dar nu este așa. Noi tocmai vrem pe dos să vină cât mai mulți noi. Și cum a zis și domnul Ashworth, oamenii care participă pentru prima dată greșesc la completarea formularelor. Câteodată, când ne uităm la erorile făcute, ne gândim că oamenii încearcă să ne păcălească. Nu este așa. Chiar vreau să menționez un program aici. Programul din Tanzania. A fost o mare problemă. Nu au făcut contabilitatea corect, nu au trimis calculul uh, bine și cei din uh, direcția generală care se ocupa de ei s-au dus să-i acompanieze pe cei din acele orașe, acele sate, de fapt, care erau foarte săraci și care încercau să participe și îi ajutau mergând din sat în sat. Și dacă îi întreb pe colegii care au fost în Tan- Tanzania, au uh, spus că oamenii erau cinstiți, au încercat să facă tot ce puteau, erau oameni minunați, dar au greșit la contabilitate N-ar trebui să se întâmple, sunt de acord, nu vreau să fim toleranți pe erori, dar trebuie să ne uităm la lucruri din mai multe perspective și trebuie să înțelegem că câteodată unii oameni greșesc la contabilitate, dar de fapt au făcut proiecte care au schimbat viața oamenilor. Vreau să menționez neapărat acest lucru. Domnule Ashworth, altceva ce doresc să vă spun că încercăm să facem este să avem sume forfetare. Atunci unele probleme apar, desigur, și când, când nu avem sumele forfetare. Cam uh, aceasta era ce vroiam să spun ca răspuns la întrebări. O să trimit răspunsul uh, la întrebarea despre fiecare țară asociată, fiecare țară terță, cât primește fiecare, nu am cifrele cu mine. Am uh, Elveția, Israelul, dar Norvegia nu știu exact, deci o să vă trimit în scris răspunsul precis la această întrebare și dumneavoastră și domnului Salafranca. Și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru comentariile pe care le-ați făcut și dumneavoastră despre participarea la uh, conferințe și congresuri uh, de partid. Apreciez uh, inputul dumneavoastră pentru că mi se pare important în ziua de astăzi să participăm uh, la aceste evenimente, evenimente și sociale. Eu sper ca pe viitor să nu demonizăm partidele politică, pentru că ar fi o mare greșeală pentru democrație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Să știți că eu n-am nicio problemă cu întâlnirile comisarilor care sunt publice. Eu am o problemă mai degrabă cu cele care nu sunt publice, despre care nu știm nimic. Știm, de exemplu, că se organizează activități suplimentare, nu vreau să spun că dumneavoastră participați la ele, dar se întâmplă lucruri și se fac planuri de viitor pentru planuri de carieră ulterioare, la sfârșit de mandat. E clar că se întâmplă lucruri. Pentru mine problema nu e ceea ce văd, ci ceea ce nu văd mă deranjează mai mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și pentru succesele pe care ni le-ați relatat. Aș dori să mai pun o întrebare. Am avut o dezbatere în Germania despre inteligența artificială, unde americanii și Google mai ales uh, sunt pionieri. O treime din absolvenți uh, din America, din universitățile de vârf, merg la Google, o treime până la aproape jumate dintre ei. Întrebarea este dacă ne întrebăm ce e important pentru inteligența artificială, e primul rând capacitatea de calcul și la capacitatea de calcul Europa nu stă foarte bine. Poate că ați putea să mai spuneți ceva aici despre necesarul dumneavoastră de finanțe pentru ca să acoperim această capacitate de calcul necesară. Iar apoi, Trebuie știut și că vin profesori, de exemplu, care vin și spun că trebuie să ne finanțați, trebuie să avem pensii, dar după aceea vrem ca uh, rezultatele cunoașterii noastre și ale cercetării noastre să fie folosite privat. Deci, valorificarea privată a rezultatelor obținute într-o cercetare publică. Ce părere aveți despre această situație? Ce trebuie să facem pentru ca să avem rezultate mai bune pe viitor? Nu văd pe nimeni care dorește să mai ia cuvântul. Îmi permit, pentru că mai avem puțin timp, să pun întrebări despre viitor. Pentru că e vorba de un subiect de mare actualitate. Vă dau cuvântul, vă rog. Thank you very much. Uh, uh. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Cred că sunt două lucruri foarte importante pentru viitorul nostru uh, din perspectivă științifică. Unul se referă la inteligența artificială și cealalt la uh, tehnologiile quantum. În ceea ce privește uh, inteligența artificială, sunt două căi prin care putem fi pionieri. Prima se referă la reglementare. Azi toată lumea este de acord că cei care vor fi uh, lideri în reglementare vor fi lideri în inteligența artificială și perspectivele sunt diferite. În unele părți ale lumii, uh, inteligența artificială este văzută ca un instrument de control, un instrument controlat de stat. Dar aceasta nu este perspectiva noastră. După părerea noastră, noi putem fi lideri creând reglementarea care să modeleze inteligența artificială pentru umanitate. Și aceasta trebuie să fie perspectiva noastră. O inteligență artificială care să ne sprijine și să ne completeze ca ființe umane. Deci, în primul rând, trebuie să vedem care sunt deciziile politice pe care trebuie să le luăm în următorul mandat al Parlamentului, aș spune, pentru că vorbim despre viitor, dar și acest Parlament trebuie să facă cât de mult poate, astfel încât să ne pună pe acest drum, să spunem că noi vrem inteligența artificială pentru umanitate, adică etica și baza noastră juridică este o inteligență artificială care să ne ajute. Dacă facem acest lucru, atunci cercetătorii europeni vor urma această tendință, pentru că ei de-abia așteaptă această decizie politică. Al doilea lucru se referă la date. Inteligența artificială nu este nimic. Inteligența artificială este o tehnologie cu obiectiv general, ca și democrația. Prin urmare, datele. Și în cei patru ani de când eu sunt comisar, Cred că prima dată când am auzit uh, lucruri, foarte multe lucruri bune despre Europa pe Fox și CNN, uh, pe televiziunile americane, a fost uh, când s-a vorbit despre GDPR. Și când oameni ca Bill Gates și Tim Cook spun așa trebuie să se facă lucrurile, și asta pentru că datele vor fi parte din demnitatea noastră umană și atunci, dacă vrem să dezvoltăm inteligența artificială, trebuie să ne asigurăm că această inteligență artificială de natură generică se bazează pe date obiective. Și acesta este, aceasta este de asemenea o decizie politică. Deci, dacă îmi spuneți cine este lider astăzi în reglementare, uh, reglementarea viitorului, atunci vă spun că Europa este acolo, ceea ce este foarte bine. Unde nu suntem lideri este la nivelul, um, la nivelul investițiilor. Uh, și acolo este foarte dificil să fii lider, pentru că avem companii ca Apple sau Google, care valorează acum un trilion în cazul Apple. Ei pot să investească mult mai mult decât o pot face în guvernele. Deci trebuie să investim în continuare, dar să ne cunoaștem limitele. Tim Cook, când vine aici, știți, el știe că orice inteligență artificială se va dezvolta va depinde de standardele stabilite în Europa. De aceea mi se pare că este un moment extrem de important pentru Parlament și pentru viitor, un viitor în care uh, parlamentarii să aibă această posibilitate de a modela uh, viitorul și toată lumea privește înspre Europa. Uh, E interesant, fiindcă există un efect european în acest sens și încotro, în această direcție merge și uh, lupta noastră. Eu mi-aș dori ca în Orizont Europa să văd uh, uh știință uh, axată pe misiune, care să meargă în această direcție. Și mă gândesc și la tehnologiile quantum pe de o parte avem inteligența artificială și pe de altă parte, după cum spuneam, avem tehnologia quantum, care mie mi se pare mult mai amplă decât inteligența artificială. Aceasta, din urmă, poate să fie ceea ce sunt algoritmii sau uh, tehnologia. Tehnologia quantum, pe de altă parte, este o schimbare de paradigmă. Am avut fizica pentru lucruri mari, de exemplu. Am o masă, un pahar de apă. Știu cum se comportă pe baza legilor clasice ale fizicii. Însă, dacă intrăm uh, la nivel micro sau nano, acolo lucrurile se întâmplă total diferit de ceea ce vedem și asta înseamnă quantum. Uh, iarăși o să mă refer la un caz de succes uh, și îmi pare rău pentru asta, dar la Delft, nu departe de aici, au unul dintre primele computere quantum și cineva de acolo îmi spunea sunt atât de multe probleme pe care nu le putem rezolva astăzi, nici măcar cu cele mai rapide uh, computere, cele mai performante. Tot rămân chestiuni care nu pot fi rezolvate prin viteză, ci altfel, uh, printr-o altă metodă care nu se referă la rapiditatea calculelor, ci la particule care pot fi două particule diferite în același timp, adică uh, partic- uh, conceptul uh, fizicii cuantice, uh, nanoparticule care uh, pot avea două uh, stări în același timp. E foarte dificil pentru noi să înțelegem și când spun noi mă refer la um, inteligența noastră a tuturor și chiar a cercetătorilor, dar când vom putea rezolva acest lucru, vom putea rezolva probleme pe care astăzi nu le putem rezolva, fiindcă unele ecuații nu trebuie să fie doar rapide, ci au nevoie și de particule cu comportamente diferite în același timp. Prin urmare, dacă uh, creăm o misiune și uh, pe acest departament uh, al cuanticii, o să vedem uh, peste 50 de ani că oamenii se vor întreba oare cum erau cu computerele care nu se bazau pe fizica cuantică, așa cum ne întrebăm noi acum cum era viața înainte de internet. De aceea spun că e un moment uh, important pentru noi. Probabil că nu vom avea aceleași finanțe pe care le au marele, marile conglomerate ale uh, domeniului, dar avem cercetători și de aceea trebuie să-i prețuim în continuare și să investim în ei și în programele de știință. Mulțumesc, domnul Brenkmeier. Mulțumesc frumos. Cu privire la întrebarea dumneavoastră legată de uh, profiturile private și publice din, de pe urma proiectelor, cred că este important să luăm notă de raportul Curții de Conturi privind uh, EIT, pentru că la Budapesta, acest uh, program uh, cultivă inovarea și aduce programe în uh, spațiul public, ceea ce este esențial se vede o uh, abordare, semnific, o diferență semnificativă între Statele Unite și Europa, în sensul că MIT este o uh, entitate complet privată, iar în Europa avem o instituție publică pentru inovare. Și de aici vine toată diferența. Și alte două remarci importante. Pe de o parte, competențele inițiativelor europene de a aduce invențiile pe piață, ceea ce înseamnă inovare, e bine, aici avem un uh, impact destul de slab. Vedem că EIT încearcă să aducă îmbunătățiri în acest sens, însă Curtea de Conturi începe acum un audit în domeniul IMM-urilor și inovării pentru a obține tot mai multe cunoștințe despre cum merg lucrurile în Europa și ce ajută Europa. Însă, ce putem observa este că dacă există startup-uri uh, care au succes, exact în stadiul pe care l-ați menționat dumneavoastră, se întâmplă așa. Mari jucători ai lumii pur și simplu cumpără acele startup-uri și le cumpără pentru sume extrem de ridicole, după părerea lor. Deci, trăim într-o lume unde dezvoltarea inovării este extraordinar de importantă, însă are și caracteristici destul de periculoase pentru Europa. Aș mai vrea de asemenea să vă îndrept atenția asupra raportului nostru special privind simplificarea și a raportului de prezentare, pentru că acolo am acordat uh, atenția deosebită extinderii regionale și acolo lucrurile sunt destul de frustrante, în sensul că, pe de o parte, există o dorință foarte mare ca cercetarea și uh, inovarea să se răspândească în toată Europa, dar, pe de altă parte, după cum s-a spus și în această discuție, Orizont 2020 se referă la excelență. Și, într-adevăr, uh, acest sigiliu de ex- excelență care uh, poate fi util pentru a ajuta la um, răspândirea proiectelor în toată Europa, Pe de altă parte, ar trebui să existe o legătură între Orizont 2020 și fondurile structurale, în sensul că trebuie să se susțină într-o anumită măsură ideile de excelență și va exista o diferență între țările care sunt mai dezvoltate în acest sens decât altele, dar, pe de altă parte, cred că în cadrul do, uh, Orizont 2020 uh, pot să profite și alte țări de uh, această dezvoltare. Însă, dacă vorbim de țări care se, dezvoltă, se descurcă mai puțin bine în cadrul Orizont 2020, în primul rând, uh, vedem uh, rata redusă de, um, a solicitărilor. Și, după cum a menționat doamna Gresle, unul dintre pericolele uh, acestui program este rata redusă de succes. Pe de o parte, putem spune că rata de succes este atât de redusă din cauza succesului programului 2020. Sunt atât de mulți invitați să uh, solicite granturi prin Orizont 2020, însă, pe de altă parte, costurile pentru cercetare, uh, pentru ca uh, cercetătorii individuali să solicite aceste granturi sunt extrem de mari și ce observăm noi este că în multe state rata de solicitare a granturilor este redusă. În al doilea rând, rata de succes este și ea redusă, ceea ce implică faptul că rata de participare este redusă pentru anumite țări. Putem vedea că uh, programe precum FP7, Orizont 2020 sau Orizont Europa, care uh, urmează să intre în uh, um, vigoare, creează grupuri de focus pentru cercetare. Uh, domnul comisar Moedas m-a provocat să identific importanța diferenței dintre rata de eroare 4,1 și un rata de eroare 4,2 pentru anul trecut și un an înainte, 2016 și 2017 respectiv. Potrivit metodologiei noastre, putem concluziona că, după cum am spus și în introducere, există o tendință de scădere a ratei de eroare generale din capitolul 5. În 2014 am avut 5,6 și acum este puțin peste 4, deci tendința este uh, descendentă. Această tendință descendentă a fost relevantă și în schimbarea analizei generale a curții de conturi, uh, care a trecut de la o declarație negativă cu observații observații care se aplică programelor precum Orizont 2020. Însă, din punct de vedere statistic, trebuie să conchidem că diferența dintre 4,1 și 4,2 nu este semnificativă. Dacă vreți să identificați o schimbare semnificativă, atunci uh, ar trebui să um, urmăriți uh, o diferență de măcar un procent, ceea ce nu este cazul. Aspectul cel mai important este trecerea de la FP7 la orizont 2020. Este regretabil că dacă raportăm uh, rata de eroare, vedem că două treimi din tranzacții încă sunt din perioada 2007-2013. Mulțumesc frumos! Abschluss bitte kurz, danke. Și raportoarea în final, vă rog. Scurt, vă rog. Sí, gracias, señora presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost un schimb de opinii foarte interesant pentru că am aflat lucruri noi care ne vor uh, fi utile și pentru raport. Mie îmi pare rău că în prima intervenție, după ce am prezentat lucrurile care m-au îngrijorat și nu mi-au plăcut, am sfârșit prin a solicita comisarului uh, să vorbească despre partea Orizont uh, Europa, care urma să ne ofere uh, Uh, soluția de rezolvare a unor parte din probleme. Pentru că este evident că Orizont 2020 nu ar știu să le rezolve pe acestea. Prin urmare, mă bucur că răspunsurile al doilea și al treilea ne-au oferit în sfârșit cheia pentru câteva soluții care mi se par fundamentale și aveți dreptate. Personalul acestor instituții este din, vine din mai multe țări europene și nu doar europene. Uh, Însă, o instituție atrage acest personal tocmai pentru că apare pe aceste liste și are o finanțare extraordinară. Tocmai uh, președinta a spus vis-a-vis de Oxford și Cambridge care vor deveni țări terțe după Brexit și vedem că și țările terțe sunt uh, bine uh, finanțate. De aceea mi se pare important ca în toate statele membre ale Uniunii să fie un instituții de excelență care să apară în primele linii de finanțare, fiindcă aceasta, asta face diferența și moment, e momentul să avem cercetători din toată Uniunea Europeană și dincolo de Uniune pentru că sunt perfect de acord cu acest schimb, dar vorbim de instituții și o instituție uh, este foarte importantă, fie că se cheamă Max Planck, fie că se cheamă, nu știu, orice explorator sau de uh, uh, cercetător portughez sau Uh, un uh, poet care să aibă un nume uh, portughez și nu german. Și da, și eu pot să am o universitate de excelență care nu poate trebuie să fie doar în Barcelona, ci în Madrid, în Saragossa și așa mai departe. La asta aspirăm pentru că vorbim de aceste instituții care hrănesc pe toate celelalte și la fel ca și în sport, dacă nu avem o bază, nu are cine să ajungă sus. Și eu această bază mi-o doresc și vă mulțumesc că o susțineți prin Orizont Europa. La asta mă refeream. Mulțumesc frumos! Mulțumesc că am ajuns la finalul acestei audieri. Vă mulțumim, domnule comisar, și dacă nu ne mai vedem, atunci vă mulțumim cu atât mai mult pentru buna colaborare, dar eu cred că o să ne mai vedem. De aceea De aceea vă mulțumesc uh, pentru audierea de astăzi. Vă urăm mult succes în tot ceea ce doriți să întreprindeți. Acum ajungem la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de un aviz la raportul AFCO despre controlul uh, politic asupra Comisiei de către Parlament. Domnul Ștehovski, vă rog să vorbiți până când mă întorc. Paní předsedající, splním vám váš sen, že budu mluvit tak dlouho, dokud nepřijdete. Tak myslím si, že milí překladatelé má... Așa am să fac, o să vorbesc mai până când reveniți. Pojďme k tématu a buďme, buďme prosím vážní. Vreau să redevenim serios acum, uh, vă rog. Acest uh, raport, din proprie inițiativă, se referă la o propunere uh, AFCO despre un subiect foarte important, deoarece consider că dacă dorim să lansăm uh, o discuție serioasă sau uh, dacă vrem să reformăm uh, Uniunea Europeană și voi aștepta să părăsească sala persoanele după ce și eu la revedere de la domnul comisar pentru a putea continua discuția. Deci dacă dorim uh, să reformăm serios Uniunea Europeană, va trebui mai întâi să facem în așa fel încât activitățile noastre să aibă sens și rezultat. Ceea ce se pierde uneori din vedere este efectul de control, respectiv controlul Parlamentului European Parlamentul uh, adesea critică mai multe aspecte și, uh, din păcate, nimeni uh, nu încearcă să remedieze lacunele existente. Rolul Parlamentului European este acela de a exercita un control democratic asupra celorlalte instituții, e vorba de un rol fundamental pentru procesul democratic. responsabilitatea față de cetățenii europeni, care uh, sunt cei care ne-au ales, ne dictează acest lucru. Există diferențe fundamentale între statele membre, pentru că într-unele rolul de control al Parlamentului este puțin dezvoltat și foarte puțin eficient. Adesea acest uh, lucru uh, Uh, ține doar de votarea unui aviz care nu explică nimic, ci doar constată anumite fapte. În calitate de Parlament European, noi avem anumite competențe pe care trebuie să ni le exercităm. Avem uh, această funcție de control în cadrul Comisiei de Control Bugetar și uh, cred că ar trebui să folosim acest instrument, deoarece bugetul este un element important. Trebuie să ne asigurăm că sunt uh, îndeplinite obiectivele, însă, de fapt, uh, acest lucru ne uh, reprezintă și un mijloc de control asupra comisiei. Ne place sau nu, e vorba de un instrument puternic, iar comisia Curtea de Conturi și Parlamentul trebuie să-și exercite, să-și îndeplinească fiecare rolul său. care sunt instituțiile care nu uh, țin cont de acest uh, lucru, ca și cum n-ar exista repercusiuni. Vă dau exemplul Consiliului care nu a primit descărcarea de gestiune mai mulți ani la rând, poate că ar trebui să facem mai multă presiune asupra acestei instituții acordarea descărcării de gestiune uh, reprezintă un control uh, democratic expost. E vorba de o competență a Comisiei uh, pentru Control Bugetar. Și trebuie să existe recomandări concrete în agenda europeană referitor la acest punct. Și vreau să insist aici. Este mai întâi nevoie de mai multă vigilență când acordăm descărcarea de gestiune, pentru că cetățenii trebuie să înțeleagă că Parlamentul uh, are această posibilitate de control. Comisia Europeană, în cazul de conflict de interese um, din partea anumitor reprezentanții statelor membre, um, dacă există astfel de situații, trebuie să intervenim de la bun început și nu să spunem ca doamna Crețu ieri, să spunem că acest lucru uh, este, ține de răspunderea statelor membre. Nu. În uh, În Cehia situația este alta. Comisia Europeană trebuie să-și uh, exercite responsabilitățile, trebuie să existe posibilitatea sancționării, recurgerii la sancțiuni. Pentru că până acum, uh, dacă nu ați primit, uh, nu vi s-a acordat descărcarea de gestiune, veți fi sancționat cu resurse mai puține, cu 17%. Deci există această posibilitate în cazul în care nu se acordă descărcarea de gestiune. În viitor, pentru următoarea perioadă electorală, așa uh, cred că ar trebui să acționăm. Ar trebui să putem interveni, uh, în special în ceea ce privește activitatea comisiei. Ar trebui de asemenea să facem o mai bună evaluare a programelor europene și uh, programele celorlalte instituții ținând cont și de sinergii și de diferitele uh, domenii politice. Trebuie să putem interveni și în planificarea politică, în special în ceea ce privește uh, gestiunea partajată. Există anumite chestiuni care nu funcționează. Și ultimul aspect la care doresc să mă refer este finanțarea partidelor politice. În uh, ultima perioadă, am uh, vrut să existe transparență maximă pentru a evita frauda și uh, influența politică din partea statelor membre sau din partea statelor terțe. Cred că trebuie să fim uh, foarte atenți la influența exercitată de Rusia, China sau alte țări care vor să afecteze rezultatele electorale în Uniunea Europeană și aici Comisia poate juca un rol cheie. Mulțumesc uh, pentru timpul alocat pentru a-mi prezenta raportul. Vă mulțumim foarte mult. E clar că Aș, este foarte corect ce a spus. Vreau în primul rând să-mi cer scuze pentru temperatura din sală. Tem- Tehnicianul nu știe de ce este atât de frig, nimeni nu știe de ce e atât de frig. Poate că sunt deja, eu deja în, în fază de conservare prin uh, crio tehnică. Îmi pare rău, nu știu dacă și în cabine este așa, nu este așa din fericire aici. Aș vrea să întrerup, spune doamna președinte, pentru că e prea frig, dar nu putem să facem acest lucru pentru că avem prea multe puncte pe ordinea de zi. Da, poate în această după amiază, într-adevăr să fie mai bine. Acum, în numele Comisiei, doamna Roza Diaposcheri are cuvântul. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Chair. Thank you, the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, um, domnule raportor Ștecovski. Uh, Avizul uh, acordă importanța cuvenită procedurii anuale de descărcare bugetară. Uh, această procedură consolidează transparența, uh, răspunderea și sistemul de control care există. Toate audierile care au loc aici, la această comisie, cu directorii generali, cu comisarii, cu secretarii generali, uh, reprezintă momente cheie care ne permit să ne îmbunătățim gestiunea financiară. Sunt momente în care putem explica modul în care bugetul contribuie la îndeplinirea politicilor Uniunii Europene și pentru a explica rezultatele bugetului european. Fără a intra în uh, detalii legate de acest raport, aș vrea să precizez că performanța și toată raportarea legată de aceasta sunt uh, domenii cheie care capătă tot mai multă importanță. Cred că aici uh, ne îmbunătățim uh, activitatea semnificativ. Bugetul european are un cadru de performanță foarte bun și robust. După recomandările dumneavoastră, Comisia a propus simplificarea acestui cadru de performanță în noul um, regulament financiar, noul cadru financiar multianual. De asemenea, în noul regulament financiar am uh, prevăzut uh, pachetul de raportare financiară integrată, un pachet care include toate informațiile pe care autoritățile de descărcare de gestiune um, um, le necesită documente importante pentru cetățeni și pentru uh, părțile implicate. Acum, mai mult decât oricând, trebuie să explicăm nu doar cum cheltuim bugetul, dar și care sunt rezultatele pe care le obținem prin acest buget. Comisia ia foarte în serios comisia de, uh, procedura de descărcare de gestiune și participă activ în toate etapele procesului, atât la Consiliu cât și la Parlament. După descărcarea de gestiune, serviciile comisiei analizează toate recomandările și pregătesc un raport pentru dumneavoastră referitor la toate măsurile luate sau cele ce sunt de urmat pe viitor. Multe din recomandările dumneavoastră au fost luate în calcul când am făcut propunerea pentru viitorul CFM. Aș vrea să închei confirmând că efortul comun a dus la rezultate. Raportul spune că gestiunea financiară este acum mai bună decât în trecut la nivel european. Comisarul Oettinger a spus că procedura de descărcare de gestiune înseamnă să învățăm din greșelile trecutului, să învățăm din mecanismul actual pentru a îmbunătăți viitorul. Și uh, noi dorim să îmbunătățim și mai mult gestiunea financiară și uh, suntem angajați în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 decembrie la ora 14 și vom uh, discuta avizul în anul următor, chiar în ianuarie. Comisia competentă pe fond AFCO va dezbate din 22 ianuarie încolo. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi acum. Este vorba de raportul anual privind protejarea intereselor financiare PIF. Domnul Marinescu este aici și ne poate prezenta raportul. Vă rog, domnule Marinescu. Thank you, President. You know about cold. About cold. Mulțumesc, domnule președinte. Știți ce înseamnă frigul? Înseamnă eficiență energetică. De fapt, schimbările climatice, combatem schimbările climatice, verzii sunt de vină, ei sunt responsabili fără nicio îndoială. Așa stau lucrurile. Domnule președinte, aveți uh, dosarul. Cred că este unul uh, foarte interesant. Nu vreau să spun că este important. Uh, l-ați citit, el cuprinde toate statisticile și toată situația uh, Um, referitor la acest domeniu. Foarte pe scurt, vreau să precizez două chestiuni. În primul rând, um, parchetul european, cred că toate statele membre ar trebui să participe la această cooperare pentru a putea combate eficient frauda sau uh, alte fenomene similare Cred că trebuie să încurajăm, să îndemnăm statele membre să se alăture acestei cooperări. Și în al doilea rând, digitalizarea. Cred că aceasta este o chestiune foarte importantă. Trebuie să îi urmărim pe cei care comit uh, fraude, dar mai ales trebuie să prevenim fraudele. Astfel, putem economisi bani și putem uh, reduce eforturile pe care le-am uh, folosit pentru a combate frauda. Deci trebuie, în primul rând, să prevenim producerea fraudelor și acum cu progresul tehnologiilor este mai ușor. Avem nevoie de digitalizare pentru toate procesele legate de implementarea proiectelor, începând cu propunerile, cu uh, cererea de propuneri de oferte, cu uh, punerea în aplicare, cu plăți totul trebuie să se facă pe suport digital. Există state membre care deja fac lucrurile așa, însă ele sunt foarte puțin numeroase și propun ca um, de la nivelul Comisiei Europene să se creeze un cadru de aplicare de către toate statele membre. Există, desigur, probleme pentru că Există directive uh, separate care se ocupă de achizițiile publice, dar cred că putem să facem lucrurile și astfel putem uh, face economii semnificative. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Für die Shadows Mulțumesc. Bart Stas de la, din partea raportorilor din umbră, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Eu nu sunt raportor din umbră. De fapt, domnul Iavor este raportor din umbră și m-a rugat pe mine însă să prezint uh, părerea lui. Mai precis să citesc ceea ce a scris aici. În primul rând, dumnealui vrea să îi mulțumesc domnului Marinescu pentru aviz. Știm cu toții că în fiecare an primim raportul PIF și deși conținutul nu se schimbă foarte mult, există totuși avantajul de a avea o privire de ansamblu asupra situației, care ne ajută pe noi în Parlament să identificăm punctele esențiale care sunt uh, de actualitate la protecția intereselor financiare ale UE. Raportul PIF pe anul acesta nu este foarte diferit de cel din anii trecuți. Însă, pentru Benedict Iavor există o diferență pe care dorește să vă transmită. E vorba de ultimul raport într-o perioadă legislativă a Parlamentului și deci se poate da o privire de ansamblu asupra celor cinci ani care au trecut de la începutul acestui mandat. Se poate identifica, în primul rând, ce va veni asupra noastră, mai ales din perspectiva problemelor. Domnul Iavor vede posibile îmbunătățiri la regulament, mai ales. De exemplu, parchetul la parchet se mai pot face anumite îmbunătățiri, la condi condiționalitățile ex ante, la avertizorii de integritate și la toate detaliile care sunt date la acest punct. Benedict Iavor este de părere că un punct a fost neglijat și anume lupta împotriva corupției. Pentru că în 2011 corupția a adoptat un pachet împotriva corupției care a avut ca scop uh, să se atace de la rădăcină această temă și această problemă și Benedict Iavor este de părere că din 2011 nu s-a schimbat prea multe, cel puțin nu în bine. Participarea Uniunii Europene <coughs> la Greco e în continuare foarte limitată Raportul uh, regulamentar uh, de, uh, despre corupție nu este publicat în fiecare an și, corupție, și Comisia mm, nu mai vorbește la fel de mult despre frauda de TVA sau fraudele transfrontaliere, cazurile de corupție care sunt totuși în continuare prezente, ceea ce poate să aibă un efect negativ asupra finanțelor Uniunii Europene. Mijloacele care vin către statele membre au uh, de multe ori consecințe de corupție și de aceea, domnule uh, autor al raportului, domnul Iavor dorește să facă uh, câteva amendamente sau să vă roage pe dumneavoastră să introduceți o rubrică separată pe tema combaterii corupției, dacă doriți, pentru ca să poată analiza subiectul acesta mai bine în cadrul acestui capitol și pentru ca să facem un rezumat al problemelor care există în momentul de față în domeniul corupției aceasta ar putea să fie cumva și o ștafetă pe care să o dăm mai departe Parlamentului următor, dar și un semnal către Comisia care va începe activitatea sa în toamna anului viitor. Astfel ei vor avea deja un, un raport, de fapt, un inventar la care să poate să facă referire și să plece de la el. Domnul Iavor dorește să înainteze mai multe amendamente în acest sens, dar altfel textul îi se pare foarte bun. Doar la acest capitol dorește o îmbunătățire și în ceea ce privește frauda de TVA, jurnalismul de investigație, olaful și se bucură de o colaborare foarte directă cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori uh, fictivi. Domnul Iavor ar fi spus toate acestea dacă ar fi fost astăzi prezent aici. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Vreau să spun și eu ceva, dacă îmi permiteți, în legătură cu amendamentele pe care o să le înaintez eu. Ceea ce îi preocupă pe person, personalul de la OLAF este sistemul IT al OLAF-ului care nu funcționează foarte bine. Eu cred că aici avem un călcâi al lui Ahile, pentru că în sistemul IT, în general, la nivelul Uniunii Europene, dispar tot felul de lucruri. Trebuie să avem mai multe informații despre ceea ce se întâmplă din cauza lacunelor IT. Aș dori aici să facem câteva precizări. Și dacă ne uităm la raportul OLAF ca atare, care nu este introdus aici, vedem totuși o inconsistență la nivelul terminologiei. Nu putem să facem o comparație între cifrele pe care le-am primit în decursul anilor din cauza că terminologia nu este uniformă. Aș avea câteva dorințe în ceea ce privește raportorul pentru cazurile de corupție care sunt raportate în capitolul OLAF și despre felul în care au fost abordate aceste cauze. Știu că PIF-ul se bazează pe documentele comisiei, știu și că avem nevoie de o hotărâre la plen pe care să o transmitem către OLAF în care să ne formulăm dorințele pentru îmbunătățirea Olafului și pentru îmbunătățirea combaterii corupției în general. La procesele de achiziții publice întotdeauna am avut ceva de raportat. Trebuie să ne uităm și acolo dacă mai vrem să facem ceva. Mă refer mai concret la procesele normale de achiziții publice din statele membre, dacă există o posibilitate de a le supraveghea mai atent. Cazurile de corupție între timp nu mai se referă la documente falsificate, poate că mai există, dar într-o marjă foarte ridicată, foarte scăzută. Acum, uh, cei care fraudează folosesc, de exemplu, chiar procedura de licitație ca atare și o falsifică pe aceea pentru ca după aceea documentele să fie veridice. Deci trebuie să încercăm să luptăm puțin mai uh, mult în ceea ce privește uh, acest uh, loc unde se fraudează. În rest, mi se pare foarte bine să folosim acest text și poate fi îmbunătățit cu anumite amănunte. Uh, nu văd pe nimeni care dorește să mai ia cuvântul, așa că vreau să-i dau de la Olaf doamnei Vortman uh, cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult domnului raportor, domnului Marinescu, pentru, după cum a spus și dumneavoastră, un raport foarte bun, foarte solid. Din partea noastră considerăm și că, ca și dumneavoastră, că acest raport este foarte solid. O să vorbesc în engleză. Acum suntem foarte recunoscători pentru faptul că raportorul a recunoscut anumite inițiative ale Comisiei care au fost uh, inițiate în 2017 pentru a combate frauda, împot uh, lupta împotriva corupției și uh, pentru, a, pentru a combate corupția și pentru a combate frauda. Dumneavoastră știți exact și în cazul EPO că se aplică același lucru. Digi Olaf și Digi Justice colaborează uh, și se află într-o fază de uh, pregătire pentru a putea face EPO operațional la sfârșitul 2020. Salutăm orice susținere pe care ne-o acordă Parlamentul European în acest sens. Dumneavoastră ați menționat și sistemul de alertă de detectare timpurie și de excludere EDES, care, uh, dar și programul Hercule 3, care va deveni programul antifraudă pentru următoarea uh, următorul cadru financiar multianual. Din perspectiva Comisiei este foarte important să avem un program foarte serios antifraudă și salutăm faptul că și noastră ați recunoscut acest lucru. Pe total, aș vrea totuși să fac o remarcă pe care nu am auzit-o încă aici. Suntem foarte recunoscători pentru faptul că domnul Marinescu a introdus un element foarte important în comparație cu trecutul, adică dumneavoastră ați uh, spus că numărul de detectări este legat poate și de capacitatea de detectare a statelor membre și nu neapărat uh, legată de numărul real al cazurilor de fraudă. Am avut o discuție exact despre acest lucru pentru că e vorba de un exercițiu care trebuie să fie echilibrat, trebuie să ținem cont de cele două aspecte și suntem foarte recunoscători pentru faptul că în raportul dumneavoastră ați vorbit despre capabilitatea statelor membre de detectare care s-a îmbunătățit. Dacă un stat membru începe să raporteze foarte foarte multe nereguli, s-ar putea ca aceasta să indice și o capacitate bună de detectare a lor. Dacă e să discutăm despre punctul pe care tocmai l-ați uh, menționat dumneavoastră în remarciile pe care le-ați făcut, sigur că noi, Comisia, suntem pentru o digitalizare completă în domeniul achizițiilor publice. Noi uh, vrem, vrem să ținem cont de sugestiile dumneavoastră și de propunerea pe care ați făcut-o avem cadrul directivei de achiziții publice și împreună cu DigiGro lucrăm cu statele membre pentru ca să îmbunătățim digitalizarea. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că e un element esențial pentru reducerea fraudei în domeniul achizițiilor publice. Am luat notă și de ceea ce ne-a spus domnul Stas în legătură cu lupta împotriva corupției. Am avut această discuție cu alte ocazii. De ce Comisia nu a mai publicat un raport anticorupție. Comisia a luat această decizie. Va trebui să discute despre această dilemă în cadrul semestrului european și cred că în cadrul semestrului european am avut deja mult succes. Statele membre deja au început să abordeze problema. Dar sunt de acord cu dumneavoastră uh, și trebuie să colaborăm uh, cu statele membre, trebuie să fim foarte duri cu statele membre. Lupta împotriva corupției este o chestiune foarte importantă. Noi uh, mergem la evenimente cu statele membre de multe ori pentru ca să promovăm o luptă mai bună, mai uh, consecventă împotriva corupției. În legătură cu ce a spus doamna Gresle, Doamna Gresle, ați menționat sistemul nostru OCM, care este noul sistem de IT din OLAF, cu care facem gestiunea cauzelor. Nu este un secret că am avut anumite probleme cu sistemul IT și noul uh, director general, domnul Itala, a venit la cont, dacă nu mă înșel, să eh, spună care sunt aceste probleme. Oricum, facem eforturi foarte intensive și foarte mari pentru ca acesta să se îmbunătățească. Avem deja anumite îmbunătățiri pe care le-am putut face și managementul superior face toate eforturile necesare pentru ca să reușească acest lucru. Puteți fi sigur uh, că directorul nostru general urmărește problema îndeaproape. Ați menționat și uh, inconsistența terminologiei, dar ați spus și dumneavoastră că raportul OLAF și raportul uh, nostru sunt bazate pe raportul PIF sunt, este bazat pe diferite baze, sunt bazate pe alte baze și PIF, raport, raportul PIF este bazat pe comisie, pe analiza de raportare din partea statelor membre despre uh, nereguli uh, frauduloase sau nefrauduloase. Vom uh, aștepta cu interes amendamentele, vroiam doar să subliniez încă o dată aceste două abordări pe care trebuie să le avem și de care să ținem cont. Suntem foarte recunoscători pentru raport, dar și pentru faptul că Parlamentul în fiecare an se ocupă de această problemă. Ne bucurăm de colaborarea bună pe viitor cu raportorul și cu întreaga Comisie Cont și ne bucurăm și să primim amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamne Hoffman. Aș dori să clarific un lucru. Critica mea față de incongruența terminologiei nu se referea la diferența dintre raportul OLAF și raportul PIF, ci la raportul OLAF ca atare care nu folosește aceeași terminologie de la un an la altul. Investigation concluded față de investigation closed, de exemplu, nu știu dacă e același lucru sau nu. Dumneavoastră ați vorbit și de EDES, de mm, sistemul de detectare timpurie și excludere. Câte firme sunt uh, incluse acolo? Le știți sau știți pe din afară cifra? Nu știu, poate domnul Mișlic știe, pentru că dumnealui este responsabil la OLAF pentru acest capitol. Here, ah, ah, uh, well, we, we had a meeting. I mean, DG is, is the DG Budget este directoratul general responsabil pentru EDES. Am avut o întâlnire cu DG Budget de curând în care um, bordul EDES ne-a spus că până acum am avut 8 cazuri și, și din care 6 sunt în continuare pe rol. E o procedură nouă, desigur, și colaborarea funcționează bine cu DigiPage și panelul EDES uh, își asumă sarcinile. Știți probabil că a existat un sistem intern la Comisie în care Curtea Europeană de Justiție a considerat că încalcă dreptul de a fi audiat. Și acum uh, panelul EDES este prezidat de domnul Panera și se asigură că tocmai aceste condiții să fie îndeplinite. Fiind dat că este o procedură relativ nouă, mi se pare deja că toate cazurile pe care le au pe rol sunt foarte importante și colaborarea merge bine. Bine, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Am ajuns la finalul acestui uh, raport. Domnule raportor, mai doriți să las cuvântul? <coughs> Yes, thank you very much for... Yes, thank you very much for your comment. Da, mulțumesc frumos pentru observații. Nu am uh nimic de spus împotriva capitolului de luptă împotriva corupției. Îl putem introduce cu amendamentele dumneavoastră și aștept și îmbunătățirile uh, Uh, pe care le vor aduce aceste amendamente, sperând ca raportul să fie unul bun. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Termenul pentru depunerea amendamentelor 26 noiembrie la 14 și pe 13 decembrie vom discuta din nou despre el aici la comisie. Mulțumim foarte mult pentru informare, pentru dezbatere și acum trecem la punctul 17, fără microfon, doamna președinte, în continuare. Este probabil vorba de înființarea Fondului Monetar European. Nu se aude ce spune doamna președinte. Ja, Entschuldigung, der Berichterstatter kann nicht da sein, deswegen werde ich ein paar Punkte. Raportorul nu este aici, de aceea pot să fac eu un rezumat. Vreau să vă atrag atenția că aici este vorba de un aviz al comisiei noastre pentru comisia competentă de fond, care este comisia uh, bugete pentru înființarea Fondului Monetar European. La crearea acestui uh, fond se vorbește de fapt de mecanismul de stabilitate ESM care a fost creat în mijlocul crizei financiare a Uniunii și de transpunerea acestuia în dreptul comunitar. E vorba de stabilitatea zonei euro, dar cu fondurile și mijloacele dreptului comunitar. ESM-ul a fost creat în 2012 printr-un tratat interguvernamental. Un an mai târziu, deja, Parlamentul European a cerut ca ESM-ul să fie transpus în uh, drept comunitar și să fie obligatorie raportarea, așa cum este cazul acum. Avem deci un drept ca temei pentru el. Această cerință a fost discutată de către Franța și Germania, a existat declarația de la Meseburg și toate statele membre au devenit uh, și multe state membre s-au aliniat Astăzi discutăm despre înființarea sa. Raportorul salută această propunere propunerea de creare a unui fond monetar european, pentru că acesta îndeplinește o cerință exprimată de mult din partea Parlamentului. Legitimizarea fondului trebuie să fie crescută prin această înființare, iar domnul Ivan propune ca rolul curții de conturi la controlul viitorului fond monetar uh, european să fie întărit și ca acest fond să fie supus uh, și procedurii de control parlamentar în forma descărcării. Parlamentul a, trebuie să aibă o relație și cu directorul acestui fond și trebuie să existe o obligație de raportare anuală față de Parlamentul European. Cam atât am avut de prezentat uh, la raport. Nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că dau cuvântul direct din partea comisiei la, către domnul Engelen, nu, domnul Krun, Kronborg, de la Direcția Generală ECFIN. Vă rog, aveți cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mulțumesc, doamna președinte, că ne-ați dat cuvântul. Comisia salută sprijinul raportorului pentru propunerea din decembrie 2013 și salută mesajul uh, din proiectul de aviz că SEM este un, uh, o ancoră a cadrului uh, comunitar și trebuie să mergem înainte în evolu evoluția Fondului Monetar European iar, ca răspuns la proiectul de aviz, avem câteva observații specifice. În primul rând, după părerea noastră, într-adevăr, ar fi fezabilă o mai bună uh, articulare a rolului special a Curții Europene de Conturi vis-a-vis -vis de punctul 8, 6, 7 și 8 și nouă, notăm astfel că considerentul 64 din propunerea legislativă a Comisiei menționează deja faptul că Curtea de Conturi își poate exercita întru totul puterile Însă suntem deschiși unei analize împreună cu statele membre și Parlamentul European cu privire la îmbunătățirea rolului Curții de Conturi în contextul propunerii noastre. În ceea ce privește referința la înlocuirea auditorilor externi uh, din prezent, am vrea să spunem un lucru și anume, considerăm că acest rol trebuie menținut, dat fiind faptul că uh, ESM uh, are o platformă, uh, este o platformă de finanțare și operează pe piața internațională, prin urmare conturile sale trebuie să fie um, uh, certificate așa cum trebuie pentru a se face investiții în obligațiunile sale. În acest sens, uh, Uh, vă spun că nu este ceva neobișnuit. Uh, la fel se prevede în tratat și pentru Banca Centrală Europeană și pentru băncile centrale naționale. În ceea ce privește rolul Parlamentului în sine, în numirea directorului uh, executiv, facem referire la articolul 7 din statut unde, prin care Consiliul este într-adevăr obligat să consulte Parlamentul European cu privire la această numire. Evident, încurajăm Parlamentul să joace un rol activ în acest proces. În sfârșit, vis-a-vis -vis de uh, aranjamentele de răspundere, facem uh, referire la punctele 10, 11 și 12 din aviz. Uh, și știm că uh, propunerea se bazează pe cerințele de raportare care există deja și pe care Parlamentul și le-a asumat în uh, alte uh, texte legislative secundare, cum ar fi mecanismul unic de supraveghere și am prevăzut această ocazie ca Parlamentul să aibă uh, să organizeze și audieri confidențiale. Mulțumesc! Mulțumesc. Am ajuns la amendamentele pentru acest aviz și mai precis la termen, care este 21 noiembrie, mâine la ora 14 și pe 13 decembrie vom discuta avizul. Am terminat acest punct de pe ordinea de zi, mulțumesc foarte mult pentru informare și avem o problemă pentru că, de fapt, ba nu, putem continua, de fapt, foarte bine. No, no, we, we go ahead. Putem continua. Ja, wir wissen, dass wir sie eigentlich Știm că de fapt trebuia să începem la 12, dar cred că putem continua pentru că vedem că avem în sală pe cine trebuie din partea DG Budget, domnul Copman, Da, domnul Zebert nu e aici, doamna Ortman nu e aici și de la DG Ample nu e nimeni. Trebuie să întrerupem până când vin domnii de la comisie, să sperăm că vin cât mai repede și după aceea vom continua. Din păcate e foarte greu să prevezi uh, calendarul așa încât să nu avem uh, găuri în program, de obicei avem uh, problema inversă, însă acum trebuie să așteptăm să vină respectivii. Vom continua după aceea cu un punct atât de important care acesta, care este conflictul de interese. Am discutat și ieri cu comisarii cum putem să facem ca și articolul 61 să fie aplicat de către comisie. Deci până vin domnii de la comisie, eu trebuie să întrerup ședința. Mulțumesc! Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder auf. Und Gegenstand unserer Debatte, und ich begrüße Sie herzlich den Bun, cred că putem începe. Ne bucurăm să vedem reprezentanții noi, uh, noi reprezentanți a Direcției Generale pentru Buget. Sunteți uh, pentru prima dată la noi, bun venit așadar. Uh, plus reprezentanții de la DigiRegio și cine nu a venit urmează să, să vină în curând. Așadar, Iată, avem și reprezentantul Direcției Generale, uh, încă un reprezentant de la Digi Regio, cineva de la Digi Amplu și mai așteptăm, uh, mai așteptăm pe doamna de la Digi Amplu. Bun. Um, baza este următoare. Articolul 61 care se referă la uh, punerea în aplicare de către Comisie uh, din articolul 61, așadar, din nou un regulament financiar referitor la conflictele de interes în statele membre. Uh, și acest lucru se referă la interesele personale care nu trebuie să fie în conflict cu cele ale Uniunii. De asemenea, trebuie să se adopte măsuri uh, necesare pentru a evita aceste uh, conflicte și a evita situații care pot fi considerate ca fiind conflicte de uh, interes. Aliniatul 2, acolo unde există un risc de conflict de interese ce presup- uh, implică un membru al autorităților, uh, Uh, chestiunea trebuie adusă la atenția superiorului ierarhic, unde există uh, acest risc pentru uh, personalul acoperit de regulamentul privind personalul, um, se va uh, notifica superiorul uh, ierarhic relevant care va confirma în scris existența acestui conflict de interese. iar autoritatea relevantă națională se va asigura că persoana respectivă își încetează toate activitățile în chestiunea respectivă. Autori, uh, autoritatea națională relevantă se va asigura că se iau toate măsurile în conformitate cu dreptul aplicabil în, dacă există un conflict de interese a, prin care exercitarea imparțială a funcțiilor este compromisă din motive ce țin de familie, ă, viața emoțională, afinitățile politice sau naționale, interesele economice sau orice alte interese personale directe sau indirecte. Acesta a fost articolul 61 și nou la articolul 61 este tocmai implicarea autorităților naționale și a politicilor naționale. Suntem foarte îngrijorați pentru că vedem că în anumite state membre avem o situație în care acest articol ar trebui să fie aplicat urgent și nu este aplicat. Deci pe noi ne interesează ce face Comisia pentru ca acest articol să fie aplicat avem câteva exemple la care ne gândim precise, dar, desigur, e vorba de o provocare pe care care depășește statele membre singure și de aceea suntem aici împreună în acest frigider de sală și uh, întrebarea este care dintre domnii de acolo doresc să ia cuvântul mai întâi. Domnule Cupăr, dumneavoastră, da, vă rog. Vielen Dank, uh, Frau Gressle, für die Einladung. Mulțumesc, doamna Gresle, pentru invitație. For giving us an opportunity și vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să vorbim despre normele din noul uh, regulament financiar, normele privind uh, conflictul de interese. Împreună cu colegii mei am uh, hotărât ca eu să vă ofer o imagine de ansamblu generică a acestei chestiuni, împreună cu rolurile și responsabilitățile actorilor naționali, conform Comisiei. Așadar, o să vă fac o mică prezentare, dacă sunteți de acord, care stabilește perspectiva noastră. Și, dacă îmi permiteți, voi începe cu regulamentul financiar preexistent care s-a aplicat înainte de 2 august anul curent, fiindcă, evident, o serie din cazurile uh, la care v-ați gândit dumneavoastră, care sunt în desfășurare și, prin urmare, ați făcut referire la ele, sunt, uh, um, își găsesc originea în acest text. După cum vedeți, regulamentul financiar din 2012 nu se aplica în mod explicit uh, managementului uh, comun în ceea ce privește conflictul de interese, însă, și e important de notat acest lucru, el specifica în mod evident că statele membre trebuie să asigure controle interne eficiente care să uh, abordeze în mod eficient și eventualele conflicte de interes și să le evite. Uh, în acest sens, așadar, vă atrag atenția asupra articolelor articolul uh, 32 3 și 59 aliniatul 4 din regulamentul financiar din 2012, care, evident, sunt importante în acest sens. Mai mult, normele de achiziție publică, în special articolul 24 din directiva 2014 uh, per 24, obliga de asemenea statele membre să evite conflictul de interese în achizițiile publice, pentru că acesta este domeniul de aplicare a respectivei directive. Și acea directivă acoperă și situații de conflict de interese perceput uh, și se referă în mod explicit la interese personale directe sau indirecte. Mai mult, pe aceeași bază, obligațiile specifice în normele de management comun existau și atunci, în special în regulamentul privind dispozițiile comune. 5, articolul 5, alineatul 3, 34 alineatul 3 și 38 alineatul 5 sunt relevante în acest sens. Și dacă mă gândesc la politica agricolă, o să citesc doar regulamentul delegat al Comisiei 907 din 2014, unde există de asemenea dispoziții în acest sens. Ceea ce spun așadar este că în ceea ce privește situația Dinainte de 2 august 2018, aveam deja o serie de norme în vigoare și regulamentul financiar care a intrat acum în uh, vigoare se bazează pe aceste norme și le include în normele centrale ce țin de managementul financiar din cadrul Uniunii. Așadar, după cum știți și chiar ați citat textul, așa că nu o să insist prea mult, Normele au intrat în vigoare în 2 august uh, pentru creditele uh, de funcționare și la 1 ianuarie 2019 vor intra în vigoare pentru creditele administrative. Și ați făcut referire la articolul 61, care stabilește în general, într-adevăr principalele uh, norme privind conflictele de interes aș dori să mă opresc foarte scurt pe noile elemente care se bazează pe chestiunile deja menționate. Așadar, în definiția conflictului de interese, uh, există ceva nou și l-am subliniat aici, și anume referința la personal, interes personal direct sau indirect, care este acum acoperită în mod explicit. Iar în ceea ce privește actorii vizați, este important să remarcăm și am subliniat din nou uh, elementele noi, uh, că autoritățile naționale de la orice nivel sunt acoperite de acest regulament și de asemenea există și noțiunea de management comun um, um, la care se face referire în mod explicit de regulamentul financiar. Este important așadar să ținem seama de acest lucru și anume uh, faptul că există referințe explicite în text astfel încât uh, se specifică mult mai clar mm, pentru cine sunt aceste norme. Evident, este foarte important ca normele să prevadă acțiunile obligatorii ce trebuie întreprinse pentru a evita cazurile de conflict de interese care să ducă la uh, ilegalități în managementul fondurilor. Acestea sunt obligațiile din primul articol în prima parte a acestui articol. Și aici se spune din nou un lucru nou, și anume că în cazurile în care ar putea apărea conflicte de interes, actorii trebuie să ia măsuri uh, adecvate pentru a le evita, pentru a evita materializarea lor și, de asemenea, lucru inspirat direct de normele privind achizițiile publice, trebuie să se ia măsuri adecvate pentru a aborda situațiile care ar putea fi percepute în mod obiectiv ca fiind un conflict de interese. Iată o cerință nouă, specifică, pentru toți actorii vizați care trebuie să întreprindă măsuri uh, atunci când apar situații ce dau naștere unei percepții de conflict de interes. Elementul nou este cuvântul obiectiv. Deci trebuie să existe o bază faptică, verificabilă pentru uh, stabilirea conflictului de interese. Apoi, în ceea ce privește obligațiile, mai departe să intrăm în detalii. Și aici, uh, doamna președintă a citat deja acest lucru. Dacă un membru al personalului unei autorități naționale uh, este implicat într-o serie de lucruri pe care nu le voi cita pentru că le-ați uh, menționat dumneavoastră, se aplică uh, aceste obligații. Ce este nou în articolul 61, pe scurt, este reformularea definiției privind conflictul de interese, care menționează acum un ex, în mod explicit orice interes personal direct sau indirect în al doilea rând, situațiile acoperite sunt mai numeroase, domeniul de aplicare fiind astfel extins, fiindcă se face referire la situații care pot fi percepute în mod obiectiv ca un conflict de interese și apoi uh, s-a extins domeniul de aplicare și în ceea ce privește tipul de operațiuni la management comun și uh, există o referință uh, specifică ce spune că autoritățile naționale de la orice nivel trebuie să evite și să gestioneze conflictele de interes. Astfel se rezumă foarte clar evoluția dreptului comunitar în acest sens, astfel cum a fost votat de instituția dumneavoastră și este evident esențial pentru uh, acțiunile statelor membre și ale Comisiei. Dată fiind uh, noutatea uh, Uh, textului. Aș vrea să intru în detalii privind uh, percepția um, pe conflictul de interese, care se referă evident la alinierea cu directiva privind achizițiile publice, uh, fiind însă ancorată în conceptul de obiectiv, ceva ce trebuie verificat în mod obiectiv. Și să vă dau un exemplu în acest sens, gândiți-vă la o legătură ierarhică între persoana vizată, și actorii care își asumă răspunderea pentru decizii de management financiar. Cred așadar că aceste precizări sunt importante pentru evaluarea cazurilor concrete care v-ar putea interesa. De asemenea, noțiunea de orice alt interes personal direct sau indirect trebuie analizată și ea Evident, ea este mai amplă decât uh, formularea anterioară din articolul 57 a regulamentului uh, financiar preexistent, care spunea doar orice alt interes comun cu beneficiarul. Și cred că este important pentru cei care au analizat regulamentul financiar să țină seama de faptul că motivele ce pot duce la un asemenea conflict au fost și ele enumerate foarte clar și se referă la familie, viața emoțională, afiliații politice sau naționale, interes economic sau orice alt interes direct, uh, interes direct sau personal. Așadar, articolul uh, cataloguează foarte precis aceste chestiuni Iar în ceea ce privește persoanele vizate de managementul comun, este de asemenea foarte clar că aici intră autoritățile naționale, regionale și locale, personalul sau membrii acestor autorități și membrii guvernelor. Acest lucru um, este evidențiat foarte clar în lucrările de pregătire a revizuirii regulamentului financiar și această formulă specială privind autoritățile naționale a fost adăugată în timpul trialogurilor, la solicitarea chiar acestei comisii, cred eu, pentru a include foarte clar și membrii guvernelor. Cred așadar că mm, înțelegem astfel foarte clar care este domeniul de aplicare în concluzie, evident, este important, odată aceste, aceste aspecte au fost clarificate, să se știe clar care sunt responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei când vine vorba de răspunsul la aceste situații potențiale. Așadar, statele membre au obligația să stabilească sisteme de control intern create astfel încât să asigure um, evitarea conflictelor de, de interese sau um, gestionarea acestora, uh, și să se asigure că aceste sisteme sunt uh, controlate în mod corespunzător. În al doilea rând, trebuie stabilite măsuri de prevenire, ca de pildă sistemele de declarații care există în unele state membre privind absența conflictului de interese, sisteme de dezvăluire a a uh, activelor, așa cum se întâmplă și în cazul Comisiei, de pildă, în al treilea rând, trebuie să se asigure că sistemul este creat astfel încât um, atunci când există un conflict de interese, se pun în aplicare măsuri de atenuare corespunzătoare deci, conform normelor, acestea sunt obligațiile statelor membre, dar vreau să spun foarte clar că asta nu înseamnă că Comisia nu are nicio obligație. Din contră, Comisia trebuie să monitorizeze conformitatea acestor sisteme naționale cu cerințele europene. De asemenea, audităm sistemele uh, de control intern al statelor membre pe baza riscului existent. Evident, aici intră verificarea măsurilor introduse de statele membre în sistemele interne de control pentru abordarea situațiilor ce um, țin de conflictele de interes și, evident, dacă apar uh, temeri, suntem obligați să aplicăm măsuri corespunzătoare pentru a proteja bugetul Uniunii, cum ar fi suspendarea plăților sau corecții dacă se identifică încălcări ale dreptului aplicabil. Prin urmare, deși nu sugerăm că am putea fi înlocuiți de autoritățile naționale, spunem foarte clar care sunt răspunderile pe care le are Comisia. Așadar, în ceea ce privește pașii următori. După cum spuneam, regulamentul a intrat în vigoare chiar de curând și în ceea ce privește creditele uh, administrative, uh, ele, el încă nici nu se aplică și trebuie să ne asigurăm că el este aplicat așa cum trebuie la nivel comunitar, uh, național și uh, local. Și ce facem? Consiliem și ajutăm autoritățile naționale pentru a ne asigura că autoritățile de management își cunosc pe deplin responsabilitățile și s-au programat întâlniri în acest sens pentru 11, 12 și 13 decembrie. Reamintim statelor membre uh, obligațiile lor de a stabili dacă sistemele existente sunt concepute în conformitate cu aceste responsabilități și, dacă nu, evident, uh, vom dori ca acestea să fie adaptate. În al doilea rând, aș spune că Comisia va monitoriza în continuare cazuri specifice ce ne sunt aduse la cunoștință dincolo de activitățile noastre de audit și de activitățile colegilor noștri din serviciile operaționale și, prin urmare, orice reclamații, de pildă, vor fi evaluate și analizate cu rigurozitate. Vom continua să desfășurăm audituri. Auditurile privind conflictele de interese nu sunt noi, ele s-au uh, întâmplat și în trecut însă metodologia de audit va trebui actualizată acum, ținând seama de noi, noua definiție. Vom avea nevoie de asigurări din partea autorităților naționale ca să fim siguri că suntem mulțumiți de ce fac statele membre în acest sens. Și în sfârșit, dată fiind, uh, dat fiind interesul acestei comisii și în general al Parlamentului European uh, pentru această chestiune, suntem gata să vă informăm cu privire la modul în care evoluează lucrurile în acest sector atunci când este nevoie. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. So weit so schlecht. Bun, cam uh, rea situația. Mulțumesc foarte mult a fost o interpretare foarte interesantă a dreptului. Nu putem spune că ne bucurăm neapărat de dezbatere. Oamenii care se bucură arată altfel, dar știm că avem o problemă și nu ne-am apropiat de nucleul problemei. În anumite state membre există politicieni care au firme sau există politicieni al căror aparținători, membrii familiei au firme. Într-unul din cazuri avem chiar un membru al familiei care are chiar acces direct la toate fondurile europene. Spuneți că pe 11-13 decembrie vom avea o reuniune foarte importantă. Da, e bine, o susținem această reuniune, dar ceea ce vedem noi nu este că statele membre n-au înțeles sau că e un lucru atât de nou încât sunt uimite statele membre și au aflat că există conflictul de interese și sunt foarte uimite. Nu este vorba de aceasta, e vorba de sisteme care tocmai exploatează conflictul de interese, de fapt. Exploatează această mulțime uh, comună și din întâmplare am fost și raportor pe un astfel de subiect. Există prevederi pe care le-am făcut prin raportul meu unde se poate vedea cum a fost exploatat un conflict de interese pentru ca să poți să ai acces la fonduri europene în proceduri de achiziții publice, în licitații, în uh, diverse proceduri în care se poate vedea că deja procedura în sine a fost manipulată, ca să vorbim eufemistic și după aceea se poate investiga și se descoperă frauda. Nu e vorba aici de participanți uh, inocenți într-un proces, ci e vorba de intenție, pură intenție și exploatarea sistemului. Pentru că auzim de multe ori că nu se poate face nimic, nu, nu este așa. Avem prevedere în domeniul conflictului de interese, tocmai pentru că avem aceste cazuri Trebuie tocmai să acționăm, nu mai putem să pierdem vremea, pentru că e clar că dacă pierdem vremea mai mult, Uniunea Europeană va fi uh, jumulită ca o gâscă de Crăciun. De aceea avem prevederile pe care le avem în domeniul uh, conflictelor de interese. I-am dat Comisiei uh, un instrument la îndemână, unde a fost foarte clar de fapt că de fa- instrumentul exista și înainte, dar tot timpul ne loveam de un zid. Acum i-am dat comisiei aceste instrumente și sigur e frumos că avem o întâlnire pe 11 decembrie, dar de fapt putem să acționăm imediat dacă dorim, pentru că aveți instrumentele la mână, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Noi luăm foarte în serios acest subiect. Anyone here to have the impression that the commission isn't addressing these Not only... N-am nu vreau să aveți senzația că noi, Comisia, nu ne ocupăm de acest subiect. Suntem foarte proactivi și încercăm să acționăm ferm. Regulile însă trebuie să fie ancorate în sistemele naționale de control. Acolo intervine cadrul arhitectonic al Uniunii Europene și este prima ei linie de apărare. După regulamentul financiar, această primă linie trebuie să fie evaluată și trebuie să fie întărită. De fapt, asta este ceea ce intenționăm. Trebuie să lucrăm foarte intens cu statele membre pentru ca să ne asigurăm că ei merg în direcția aceasta. Și noi asta facem, ne apropiem de ei pentru ca să verificăm. E prea devreme ca să tragem concluziile, dar vom face cu siguranță următoarele. Ne vom asigura dacă implementarea s-a făcut corect. Avem și capacitățile să o facem și dorim să o facem pentru ca să avem auditări uh, reale. Vom uh, face tot posibilul pentru ca să ne asigurăm că aceste sisteme sunt folosite la maxim. Auditările sunt pregătite și vor fi uh, puse în aplicare, mai ales în lumina acestei probleme. Dumneavoastră spuneți și că sunt multe cazuri individuale pe care le aveți în minte, de care multă lume este conștientă, pentru că au existat deja multe acuzații în presă. Ne uităm foarte atent la cazurile de care, la care vă gândiți dumneavoastră. Haideți să vorbim despre un caz precis. Cu siguranță n-are rost să mai uh, evităm numirea lui. E vorba de un politician uh, de vârf într-un stat membru anume. O plângere a fost deja înaintată la comisie. Această plângere a fost analizată și, după cum știți, comisia a colectat mai întâi informații despre toate contractele care au fost alocate grupului respectivei persoane care are uh, interese economice acolo. S-a făcut în două runde verificarea, avem acum un set de date foarte amplu și le evaluăm foarte strict pentru ca să vedem dacă avem uh, dovezi că um, ceva a fost în neregulă în acordarea acestor uh, sume și pe baza concluziilor pe care le tragem vom decide și ce acțiuni sunt necesare. De fiecare dată când comisia este uh, în posesia unor informații ca acestea, fie prin presă, fie prin alte surse, noi acționăm imediat. În același timp, avem nevoie de o bază empirică pentru ca să ne asigurăm uh, că tot ceea ce spunem despre aceste subiecte este susținut și de către date și fapte și nu doar de presupuneri. Iată de ce e nevoie de faza de analiză și care durează ceva vreme, care în același timp e costisitoare, resurse însă care sunt bine investite, zic eu, în aceste investigații și puteți fi siguri că noi ne luăm această responsabilitate extrem de în serios dar noi nu sărim uh, direct la concluzii, vrem să ne bazăm pe analize și pe fapte. Mulțumesc! Și când va fi gata analiza, întreabă doamna președinte. Răspuns. În legătură cu plângerea, avem termene foarte clare care în cazul acesta sunt uh, jumătatea lui ianuarie. Termenul este jumătatea lui ianuarie, dar acționăm ca probabil în următoarele săptămâni, în momentul în care am ajuns la o concluzie concretă. Pot să vă mai pun o întrebare. Această analiză de care ați vorbit dumneavoastră înainte, uh, verificarea acestor cazuri este identică cu procedura de plângere de care vorbeați înainte. Da, mulțumesc. Domnul Stas are cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei în mod explicit pentru prezentarea pe care a făcut-o. Nu există niciun dubiu despre claritatea situației. Am văzut care erau regulile vechi, care sunt regulile noi. E foarte important să discutăm despre diferențe atunci când abordăm subiectul. Apoi s-a discutat și despre situația dinainte de 2 august 2018. Dumneavoastră spuneți, dar și în regulile anterioare, de fapt, erau reglementări similare, dar dumneavoastră spuneți că nu erau explicite au existat practici care se aplicau în uh, regulamentul financiar anterior, dar că statele membre trebuie să continue în această direcție pe baza noului regulament. Eu vreau să vă întreb dacă în regulamentul financiar uh, vechi aveți o defalcare pe state membre pentru a vedea care sunt măsurile pe care le-a luat fiecare stat membru pentru ca să împiedice astfel de cazuri sau ce măsuri de combatere a luat fiecare stat membru? Aveți vreo privire de ansamblu, vreun inventar în regulile vechi? Și acum avem regulamentul financiar nou. Și văd că statele membre trebuie să fie instruite despre ceea ce se schimbă, pentru că unele lucruri administrative se schimbă de-abia de la 1 ianuarie 2019 și de aceea vreau să vă pun a doua întrebare o să existe în cazul noului regulament o defalcare detaliată despre măsurile pe care le iau în curs statele membre și va fi publică această statistică pentru ca cetățenii, jurnaliștii sau deputații să poată să o ceară, să poată să-și facă o idee despre țara lor, dar și despre alte țări, să vadă ce face fiecare, care sunt măsurile care s-au luat în ce țară pe tema conflictului de interese conformitate cu regulamentul financiar nou, care acum explicitează conflictul de interese. Apoi o altă întrebare și mai explicită din partea mea. Dumneavoastră ați făcut referire la un caz uh, al unui politician și uh, ați vorbit despre un posibil conflict de interese care îl implică pe el în calitatea sa de primus inter pares în guvernul său și probabil și ca beneficiar final al ajutoarelor europene, subvențiilor într-o întreprindere pe care tot el o gestionează. Avem regulile noi și regulile vechi. În momentul în care constatăm că un ministru important, o persoană care deține o funcție publică, trebuie să facă ceva pentru ca regulile să fie respectate și să fie aplicate corect. În momentul în care se face o plângere, n-ar trebui să sune toate clopotele de alarmă, pentru că tot el se ocupă de verificare. N-ar trebui automat să fie verificat totul pentru a vedea dacă nu e și acolo un conflict de interese sau nu. Ar fi trebuit să fie așa și înainte și ar trebui să fie așa și acum dacă ești uh, cel mai important ministru dintr-un guvern și primești subvenții care pot să uh, intre pe domeniul portofoliului tău. Nu este un conflict de interese sau nu este un amestec de interese. Totuși mă întreb că dacă nu e destul de probabil acest conflict de interese, n-ar trebui să existe o procedură automată care să se declanșeze, să, se, să înceapă să sune clopotele la dumneavoastră de alarmă. Uh, și uh, să înceapă toată lumea să verifice ce se întâmplă. Și ce faceți dacă este așa? Există diferite direcții generale care sunt pregătite să se ocupe de astfel de cazuri? Ele sunt în coordonare una cu cealaltă pentru ca să gestioneze această plângere sau nu? sau uh, fiecare direcție generală care ar putea eventual să fie responsabilă, politică regională, agricultură, ocupare, începe și se ocupă fiecare după cum știe, fiecare își face supița sa, ca să spun așa, sau se concertează și acționează împreună. Dacă fiecare uh, acționează separat? Există vreun for care să facă această coordonare, care să poată să decidă ce se întâmplă în momentul în care mai mulți se ocupă de aceeași temă? Deci întrebarea mea, există coordonare sub uh, umbrela comisiei sau nu? Și dacă există, cine este responsabil pentru această coordonare între uh, entități? Și vă întreb aici cine e responsabil atât la nivelul administrativ, Secretariatul General, Direcția Generală pe de-o parte, dar și pe partea politică. Vreau să știu dacă comisarul pentru combaterea fraudei, adică domnul uh, Oettinger, este responsabil sau nu. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe care mi le-ați dat. Vă rog. Thanks, uh, indeed. Mulțumesc uh, foarte mult. Sunt întrebări uh, foarte pertinente și voi încerca să răspund cât pot de bine la ele. După cum știți, noi efectuăm uh, audituri ale sistemelor interne de control. Așa cum am explicat, conform uh, regulamentului financiar vechi, aceste sisteme de control deja se ocupau de situații de conflict de interese, deci aceste audituri acopereau aceste situații, însă nu exclu- exclusiv. Dacă, aveam, uh, dacă avem un registru disponibil publicului în legătură cu sistemele din statele membre? Răspunsul este că nu știu, voi uh, face cercetări și vă voi răspunde ulterior. În legătură cu a doua întrebare, dacă conform noului regulament financiar vom uh, analiza aceleași lucruri. Așa cum v-am spus deja, într-adevăr o vom face luăm lucrurile foarte în serios, lucrăm cu statele membre pentru a ne asigura că toată lumea interpretează la fel standardele înalte înființate prin noul regulament financiar și că atunci când este nevoie, statele membre își actualizează standardele de control intern. M-ați întrebat dacă uh, aceste date pot fi făcute disponibile publicului. Eu cred că este bine să facem o astfel de prezentare generală a situației, având în vedere importanța problemei, însă trebuie să revin pentru a vă da detaliile operaționale. A treia întrebare a dumneavoastră în legătură cu uh, ce ar face Comisia în astfel de situații în care sună alarma și uh, se aprind toate beculețele. Așa cum uh, am încercat să vă explic, în cazul pe care l-ați menționat, am luat măsuri. Le-am cerut, de fapt, statelor membre care dețin informații să ne furnizeze toate contractele, fiecare dintre ele legate de companiile în care persoana are interese economice. Deci analizăm cu foarte, foarte multă atenție situația uh, și vrem să vedem dacă practic la nivel operațional există dovezi concrete de probleme și uh, pe această bază vom decide care sunt următorii uh, pași. Așa cum uh, am spus uh, și în răspunsul uh, adresat președintei, nu putem trage concluzii prealabile pentru că sunt foarte multe contracte, le analizăm cu extrem de multă rigoare și doar pe aceste baze putem decide care sunt acțiunile ulterioare. Vă rog să, vă, să stați liniștit. De fiecare dată când avem semnale clare de alarmă, vom acționa. această sedatoria noastră. Și uh, Comisia, ca instituție, are uh, responsabilitate în acest domeniu, conform regulamentului, și nu încercăm să o evităm. În ultimul rând ne-ați întrebat uh, ceva legat de coordonare, dacă uh, fiecare instituție acționează individual sau nu. Răspunsul este că nu, noi coordinăm cu mare atenție aceste lucrări. De fapt, serviciile reprezentate astăzi aici lucrează îndeaproape și eu lucrez împreună cu colegii mei, cu uh, directorul general uh, implicat, uh, relevant, organizăm aceste uh, activități, ne reunim uh, periodic și lucrăm într-un cadru bine structurat. DG Budget este responsabilă pentru uh, asigurarea aplicării corecte a regulamentului financiar. Însă, măsurile luate în cazuri individuale, atunci când se iau decizii de către ofițerii delegați sau autorizați conform regulilor noastre interne și acestea sunt uh, răspunderea directorului general de resort. Tocmai de aceea considerăm că este foarte importantă coordonarea și o luăm foarte în serios. În ceea ce privește răspunderile politice, toți șefii noștri uh, își au răspunderile lor. Uh, șeful meu uh, este răspunzător pentru uh, punerea în aplicare, pentru chestiuni de interpretare și chestiuni legate de combaterea fraudei. Um, sunt alții care uh, țin de, uh, care au răspundere pentru buna funcționare a sistemului, pentru granturile și acordările de contracte. Deci fiecare are răspunsă, responsabilitățile sale care trebuie să fie monitorizate pentru a asigura consecvența în toate domeniile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Totuși, să ne amintim istoria acestei probleme. În 2014, la o vizită în Republica Cehă, s-a constatat pentru prima dată că a existat un ministru de finanțe care era un mare beneficiar. Pentru mine, ca neamț, nemțoaică, era de neîncrezut așa ceva. Noi avem o lege în Germania care interzice așa ceva nu mi se părea posibil să existe un stat membru care să permită o astfel de anomalie. Atunci, la vizita pe care am făcut-o în Cehia, am negociat cu autoritatea de audit și am avut o discuție foarte lungă cu ei. După aceea am plecat și uh, la puțin timp după aceea autoritatea de auditare a fost uh, eliminată. A fost schimbată din funcție persoana cu care vorbisem și nu odată, de mai multe ori. Și de ce? Pentru că au existat uh, încercări de imixtiune din partea beneficiarului respectiv în activitatea de auditare, după ce noi am plecat, bineînțeles, de la fața locului. Apoi, în Cehia, Însă presa a intervenit pentru că presa e foarte activă, care uh, presă a urmărit un caz uh, european care se numește uh, Stoșin Nest și care a încercat să găsească toate detaliile despre acest caz, care între timp e de tristă amintire. Și pentru ca să poată identifica exact care este beneficiarul, a putut să func- a reușit să identifice Uh, și uh, implicarea copiilor respectivului. Copiii erau beneficiari de fapt, dar uh, până la urmă s-a ajuns la un caz penal. Vă dați seama cât de greu a fost până s-a descoperit de fapt în primul rând beneficiarul și după aceea și faptul că toată familia era implicată. Am, de, am reușit să convingem Parlamentul Ceh că trebuie să existe o incompatibilitate între politicieni și antre, întreprinzători în momentul în care ei au activități politice. Până la urmă s-a preluat această rugăminte, iar autoritățile cehe au fost, după aceea, într-o altă etapă și obligate să pună în aplicare regula, pentru că nu era aplicată. De fiecare dată, multe imunități ridicate, tot felul de scandaluri și drame. Trebuie să vă dați seama că în spatele acestor vorbe stă un efort enorm și întotdeauna o uimire incredibilă despre faptul că am ajuns atât de departe. După care, după descoperirea cazului și preluarea de către OLAF a cazului, s-a identificat uh, frauda, uh, nereguli frauduloase cu intenție, foarte multă energie în, din domeniul crimei organizate chiar a fost uh, descoperită acolo. Uniunea Europeană a făcut însă destul de... Uh, n-a reacționat așa cum ne-am fi uh, dorit. Direcția Generală a Agricultură Direcția Generală Regio nu a acționat, nu a reacționat, am discutat uh, până la urmă cu comisara. Ce se întâmplă acum? Acum am ajuns la punctul la care am constatat că același beneficiar care, de fapt, ar fi trebuit să fie pe listă neagră de mult, primește din ce în ce mai multe fonduri europene. E foarte șarmant domnul respectiv, n-am nimic împotriva lui, nu vreau să se considere o poveste personală aici de antipatie sau altceva, dar, de fapt, toți jurnaliștii care s-au ocupat să găsească ce se întâmplă în acest caz nu au reușit să mai avanseze. Am discutat cu auditorii care au uh, influențat cazul, au reușit să afle mai multe, am reușit uh, să demonstrăm totul, faptul că era o incompatibilitate clară. Dar întrebarea este ce trebuie să se mai întâmple atunci pentru ca să nu mai existe așa ceva? Care sunt condițiile pe care trebuie să le punem? Pentru că există respectivele condiții și au fost încălcate în mod repetat. Face, ne facem, pe, facem de parcă am fi proști sau ce? Vrem să ne prefacem că suntem orbi? Parcă nu putem să mai știm cât face 2 plus 2 mă șochează. Și în cazul în care ginerele era implicat, pentru că ginerele era în uh, mare parte și el beneficiar, era evident ce se întâmplă, se demonstrase că încasa banii respectivi. Eu știu care este uh, construcția statelor membre, știu cât de importante sunt statele membre, dar există anumite lucruri la care nu putem închide ochii. Nu putem spune că am verificat și e totul în ordine când nu este așa. Deci, sincer, eu mă îngrijorez foarte mult. Mă întreb încotro o să mergem unde o să ajungem. Dacă în acest stat membru s-a ajuns atât de departe, atunci aceasta este de datorat unor sta- unei justiții independente, dar în alte state în care justiția nu mai e independentă, ce se întâmplă? Cum putem uh, să prevenim așa ceva? Probabil că proiectul respectiv se elimină și se plătește prin banii contribuabilului uh, ceea ce trebuie să se plătească, dar mă gândesc unde trebuie să ajungi pentru ca să demonstrezi evidența. Știu că apelurile mele nu o să schimbe foarte mult, dar vă rog frumos să nu ne prefacem că nu știm încotro se merge și să nu ne prefacem că nu știm ce se întâmplă. Iar comisia, în această inocență falsă pe care o prezintă aici, chiar mi se pare că este de acuzat. Mi se pare că se vede că noi eșuăm să abordăm un pro- o problemă largă de amploare care ne arată foarte clar că, de fapt, bogații se îmbogățesc cu fonduri europene și nu se poate să tolerăm așa ceva. Chiar eu refuz categoric. Doriți să reacționați, vă rog, la ce spun? Well, I, I very much uh, share uh, your, your, your concern. Vă împărtășesc îngrijorarea. Cred că trebuie să abordăm problema cu toată seriozitatea Comisia ia lucrurile extrem de serios, indiferent ce credeți că am făcut în trecut. Confirm că analizăm uh, aceste acuzații în comun, analizăm toate contractele și nu ne vom da înapoi de la asumarea răspunderii. După cum am explicat, având în vedere că toate aceste acuzații uh, și supoziții uh, sunt legate de prevederile conform regulilor anterioare. Chiar și așa putem uh, aplica cerințele referitoare la conflictul de interese. E adevărat că percepția este îngrozitoare, așa cum ați spus și dumneavoastră, însă criteriul de ultimă instanță este dacă, din punct de vedere juridic, există dovezi suficient de puternice pentru a acționa. Pentru că, până la urmă, uh, domnește statul de drept și acesta este un lucru bun. Trebuie să stabilim standarde foarte înalte când facem această muncă de evaluare. Și așa cum am spus, cred că tocmai asta facem prin această operațiune comună în aceste evaluări. Nu cred că se întâmplă cu foarte mult, uh, foarte des să uh, colectăm dovezi în legătură cu toate contractele um, unei anumite firme. Nu se întâmplă des să analizăm fiecare contract în parte. E vorba și de chestiuni ce țin de um, uh, sistemele naționale de control, sistemele de audit sunt derota, derutante unor, dar și ele trebuie să fie analizate dintr-o perspectivă juridică, iar acest lucru se va face în contextul analizei pe care o efectuăm acum. În ceea ce privește viitorul, ați vorbit despre dificultăți evidente. Eu nu vreau să uh, ne afundăm prea mult în acest caz, dar în general când uh, membrii ai guvernului la orice nivel, național, regional sau local, Uh, sunt implicați în situații în care se iau decizii financiare care uh, le pot aduce beneficii directe sau indirecte, construcția uh, regulamentului financiar le impune uh, luarea de măsuri pentru remedierea situației, iar aceste acțiuni, aceste măsuri pot avea diferite forme. Trebuie să fim atenți, să nu facem confuzie între situațiile uh, în care poate exista conflict de interese care duce la dificultăți juridice, legale, cu situațiile în care s-au uh, luat măsuri de reparare. Un, o măsură de reparare eficientă ar fi, de exemplu, crearea unui uh, trust în alb, um, opac, organizat astfel încât politicianul respectiv nu cunoaște care sunt activele ce fac parte din acel trust și nu cunoaște deciziile luate de acea entitate. În astfel de situații nu mai există conflict de interese. De asemenea, în funcție de sistemele juridice naționale, uh, politicienii pot să se izoleze complet de la procesul decizional, uh, lucru care se practică în anumite state membre. Întotdeauna când uh, abordăm aceste situații, trebuie să analizăm cu mare atenție um, măsurile de um, reparație și să vedem dacă e acest deparare și dacă, reparare și dacă acestea întrunesc și ating standardele înalte pe care ne le vințăm. Aceste chestiuni sunt în noul articol din regulamentul financiar, um, noile articole care sunt mult mai detaliate și mult mai specifice și ne vor ușura sarcina. Doamna Macovei are cuvânt. Mulțumesc, doamnă Gresle. E bine că vorbim despre uh, viitor, pentru că trecutul a trecut și banii au dispărut. Plecând de la exemplul uh, citat de doamna Gresle cu ministrul ceh, care uh, a beneficiat de pe urma fondurilor, eu aș spune că situația nu este unică și în România, în Ungaria se întâmplă la fel și în multe alte state și uh, știți prea bine că se întâmplă așa pentru că sunt, uh, se întâmplă astfel de lucruri de ani de zile și chiar și acum. Trebuie să îi analizăm și pe cei care nu uh, preiau fonduri prin firmele care le aparțin, dar prin altcineva, însă banii tot la ei ajung. Dacă în regulament se spune nu ai voie să iei bani pentru că ești politician, atunci va lua o altă parte acele fonduri pentru politicieni. Cei care vor să fure fonduri europene, cei care vor să pună mâna pe bani, vor găsi căi de a o face. Sau această solicitare de a te abține de la anumite acțiuni dacă ești politician, poate că aceste lucruri merg într-o țară sau două ale, ale Uniunii Europene, însă în celelalte nu. Să mă, să mă opresc, să mă abțin de la furat dacă pot să o fac? Nu, nu o să o fac dacă pot. cei care au majoritate în Parlament ce uh, o folosesc pentru a adopta legi care avantajează, nu se vor abține de la furat. What I would say is that the legal standard is Aș spune că standardul legal uh, reprezintă reparațiile, reparările, uh, remediile eficiente și acestea depind de circumstanțele naționale, de specificitățile cazurilor respective. După cum uh, am spus, acesta este regulamentul care se aplică direct tuturor statelor membre, pentru că există acolo o obligație de rezultat, ce este eficient într-o anumită țară, într-un anumit caz specific sau într-un anumit context, poate că nu este eficient în alt context, însă obligația de rezultat este aceeași și acesta este și uh, testul legal, standardul legal uh, față de care trebuie să analizăm aceste cazuri. Sunt, după cum... Uh, iau notă de faptul că există multe dificultăți în multe state membre, implicând politicieni și uh, fondurile. Nu pot comenta mai mult, dar Parlamentul European joacă un rol important uh, și a jucat un rol important când s-a adoptat uh, acest regulament financiar. Uh, sunt foarte importante uh, cerințele ce decurg din acel regulament care se aplică direct la nivel național. În ceea ce privește fondurile Uniunii Europene, rolul Comisiei este să se asigure că se implementează aceste reguli, că se respectă. Și tocmai asta trebuie să facem de acum încolo. Aș vrea să vă atrag atenția că am fost deja atât de departe încât să avem un blind trust în 2016 ni s-a vorbit pentru prima dată de el și acum ar trebui să fie rezolvat, așa ni s-a spus. După care am mers, am uh, sondat uh, situația și am văzut că, de fapt, uh, în continuare există beneficiari care sunt și politicieni și au și întreprinderi. Deci, din păcate, nu e atât de simplu. Noi am vrea să reglementăm lucrurile, am vrea ca și Comisia să-și preia răspunderea. Este dorința noastră puternică și așa aș vrea să trag și concluzia. Această dezbatere nu s-a încheiat, de fapt nici pe departe. Suntem hotărâți să continuăm cu ea pentru că suntem convinși că de aceasta depinde funcționarea sistemelor politice. Am văzut și cum s-au influențat de către aceste persoane chiar reguli la nivelul Uniunii Europene, pentru că ei profită de pe urma acestor reguli. Am văzut cum anumite asociații, de exemplu, care sunt în mână-mână cu firmele la care lucrează respectivii, au aceleași persoane în bordul de conducere, cum încearcă respectivii după aceea să, influ- să influențeze și uh, la nivel regional. Uh, dacă vă amintiți, domnul director general Deva a venit aici și au existat multe încercări de acest gen. Pe atunci Comisia nu a cedat și sperăm să nu facă nici pe viitor. Sistemul acesta ne lasă totuși un gust amar și vom continua să urmărim subiectul cu mare interes deci nu facem decât să amânăm subiectul până în ianuarie, dar cu siguranță ne revedem pe acest subiect. Nu este o amenințare, dar totuși așa trebuie să atacăm problema dacă vrem cu adevărat să avem rezultate. Pentru noi e foarte important să nu se abandoneze aici, suntem foarte interesați să vedem care este concluzia verificărilor noastre. Vă mulțumesc că ați venit, mulțumim tuturor. Cred că ați avut uh, și noroc că ați avut mai multe voci pe care să puteți vorbi. Mulțumesc foarte mult, rămânem uh, în legătură și se încheie ședința. Continuăm la 14.30 cu uh, audierea secretarului general Zelmaier.